Mes chers collègues, mes chers collègues, mes... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Je vous demande un peu de silence. Vă rog să faceți liniște. Comment ça va, Monsieur le Président Très bien, vite, président Vite. <laughs> oui. vous, euh, vous, êtes tout compris, oui. <laughs> Merci. Sans ces instruments, je ne peux pas. Mulțumesc. Fără aceste instrumente nu mă descurc, spune domnul președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, deschid ședința. Vă mulțumesc pentru participare. Ședința de astăzi este importantă. Este prima ședință a Comisiei Speciale din Parlamentul European pentru examinarea evaziunii fiscale. Este prima dintr-o serie de audieri pe subiectul care a stat la baza creării acestei comisii. Doresc să mulțumesc personalităților care au venit azi aici pentru a ne face prezentările lor și mulțumesc și publicului prezent și celor care ne urmăresc lucrările pe internet. Reuniunea noastră, ca și toate reuniunile Comisiei TAX, dar și uh, toate lucrările comisiilor uh, Parlamentului European sunt transmise în direct pe internet în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Ați văzut um, proiectul de ordine de zi. Dacă nu aveți observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Și doresc să vă informez că am distribuit procesul verbal al reuniunii precedente de pe 30 martie. Dacă nu aveți observații, considerăm acest uh, proces verbal ca fiind adoptat și vă propun să trecem direct la schimbul de opinii cu organizațiile invitate, organizații competente pentru a-și prezenta punctul de vedere pentru a face subiecte, sugestii, mă scuzați, în legătură cu obiectul activității noastre. Doresc să vă informez încă de pe acum că această reuniune va fi una foarte importantă, dar voi fi obligat în calitate de președinte să impun perioade foarte scurte de luarea cuvântului pentru fiecare invitat, pentru că avem mulți invitați și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că fiecare dintre grupurile din Parlamentul European, reprezentat aici în comisia noastră, trebuie să poată pune uh, invitaților întrebările pe care doresc să le pună. Um, reuniunea va fi organizată în două părți. Mai întâi vom, voi da cuvântul reprezentanților uh, Uh, sindicatelor salariaților din um, domeniul public și din administrația fiscală, apoi voi da cuvântul reprezentanților întreprinderilor, asociațiilor profesionale și experților contabili în Uniunea Europeană și consilierilor fiscali. Fiecare dintre aceste uh, secțiuni va începe cu prezentări ale invitațiilor care au la dispoziție împreună, în total, 30 de minute, pe care le vom împărți um, cât mai echitabil aceste 30 de minute. Și fiecare grup de intervenții, fiecare grup de intervenții îi va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri, deci o dezbatere. Propun să dăm cuvântul mai întâi sindicatelor, nu avem o ordine protocolară sau ierarhică aici. Dau mai întâi cuvântul reprezentantului Uniunii Personalului din Administrațiile Financiare din Uniunea Europeană, organizație reprezentată de președintele său, domnul Colin, care este însoțit de domnul Müller de la UFE și domnul Ralan de la Sindicatul Portughez din UFE. Vă dau cuvântul, domnule președinte, vă rog. Vă mulțumesc, domnule Lamasur, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru invitație. Uniunea Persoanelor din domeniul financiar în Europa reprezintă 40 de sindicate în 20 de țări și uh, avem membri din domeniul fiscalității și vămilor. Înainte de a trece la prezentare, domnul, vă spun că domnul Miller va, va lua cuvântul după mine pentru câteva minute și apoi domnul Dayan va prezenta situații uh, deosebite de anumite țări, situații emblematice. Doresc să consider că această dezbatere se înscrie în cadrul general al luptei împotriva fraudei fiscale și vamale, să nu uităm, și doresc să vă spun că astăzi situația vamală este de asemenea preocupantă, având în vedere mijloacele Um, noastre, pentru că prin două exemple voi vorbi despre faptul că doar 0,1% din containerele sunt controlate, uh, inspectate în portul Anvers astăzi. Este foarte puțin, este o catastrofă. La Roissy, o platformă importantă din Franța, 0,1% din marfa care ajunge acolo face obiectul unui control regulat în fiecare zi de uh, vameș. Deci, iată care este consecința politicii uh, de, de uh, reduceri bugetare practicat în ultima vreme. La nivel fiscal, doresc să vă spun că am tras semnalul de alarmă la nivel european prin rolul UFE, dar și fiecare sindicat în țara sa, pentru că situația devine catastrofală. Acum câțiva ani am estimat că frauda fiscală crește în Europa și deseori mi s-au desat comentarii ironice sau lumea și-a bătut joc de noi în estimări, și de estimările noastre. Astăzi, Uniunea Europeană a recunoscut faptul că frauda face obiectul unui volum foarte important, peste 1000 de miliarde în toate statele Uniunii Europene. Este inacceptabilă această situație și spunem că e nevoie de mijloace pentru a lupta împotriva acestei fraude fiscale. Raportul domnului Laszlo Kovac, fostul comisar european, a alertat în 2009 Consiliul European și Parlamentul într-un raport în care vorbea despre rezultatul unei anchete interne în Uniunea Europeană care a constatat atunci că estimările noastre erau corecte și că a crescut în mod exponențial frauda fiscală în statele Uniunii Europene. Și se considera în acest raport că astăzi fiecare guvern trebuie să ia deciziile necesare, importante pentru a mobiliza efective, pentru a forma profesional uh, personalul din domeniu și deci să investească în mijloace uh, personal, dar și mijloace informatice pentru a lupta împotriva fraudei fiscale. M-am întâlnit cu domnul Laszlo Cuvaș la Budapest acum un an și jumătate și știu că nu s-a făcut nimic în urma acestui raport împotrivă. Majoritatea guvernelor europene au continuat cu politica de austeritate bugetară și au suprimat mii de locuri de muncă în domeniul fiscal și vamal. Această reuniune de astăzi este foarte importantă și se înscrie în cadrul reglementării, în urma anumitor scandaluri și vizează toate problemele legate de fraudă fiscală și astăzi cred că vom discuta despre deciziile fiscale, tax rulings, și, să nu, și despre logica în deciziile fiscale care trebuie să garanteze întreprinderilor securitatea față de frauda fiscală și în legătură cu soarta în urma controlelor uh, bilanțurilor lor. Dar cred că astăzi avem prea multă încredere. Am privilegiat încrederea și nu se fac suficiente controle eficiente pentru că frauda fiscală crește exponențial. Pentru a reveni la acest uh, aspect legat de deciziile fiscale și acordurile prealabile, dau cuvântul colegului meu, domnul Maier. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog, domnule Miller. Ah. Merci. Donc, euh, mon nom est Müller. Mulțumesc, mă numesc Müller și sunt președintele Comisiei pentru Impozite la UFE și mă voi concentra pe deciziile fiscale, rulings, așa cum a spus președintele. Ce înseamnă decizii fiscale? Definiție. Unii consideră că deciziile fiscale, rulings, reprezintă o confirmare a legii fiscale, alții interpretează complet altfel acest, acest concept. Noi, la UFM, avem și noi o abordare mai sceptică față de aceste decizii fiscale. Aceste decizii fiscale anticipate sau rulings Um, conform tehnologiei comisiei, e vorba de o decizie care aduce ceva în plus solicitantului la nivel fiscal. Anumite decizii fiscale nu fac decât să confirme interpretarea uh, legii fiscale, dar în majoritatea cazurilor se depășește simpla interpretare și poate să aducă un câștig clar. Nu voi cita cele 340 de exemple divulgate în cadrul uh, Uh, dosarului LuxLeaks, dar voi da totuși câteva exemple. De exemplu, poate fi vorba de imobile supraevaluate care apoi uh, sunt trecute în amortizări sau participări subevaluate care apoi trebuie amortizate, dar și uh, supraevaluarea uh, spațiului comercial sau a dividendelor prin dubla uh, neimpozitare. Și Comisia Europeană este la curent de toate aceste practici. Această dublă neimpozitare înseamnă că uh, dobânzile um, sunt uh, încasate ca dobânzi în țara A, dar sunt deduse din uh, beneficii și apoi ajung în țara B, ajung acolo în societatea beneficiară ca dividende. Și aici sunt scutite de plata impozitului um, pe, um, din motivul privilegiului uh, relației între societatea uh, principală și filiala sa. Aici trebuie să se accepte o remunerare conformă ca relație între societăți terțe așa numitul principiu anglosaxon Arm's Length Principle. Deciziile fiscale vizează uh, și rata impozitului de plătit. Sunt decizii rare, însă nu știu dacă se practică mult uh, uh, în rândul deciziilor fiscale anticipate. Aceste decizii fiscale reprezintă principala activitate a societăților contabile, fiduciare și ale cabinetelor de avocatură de afaceri în Europa și în lume. Se pare că deciziile fiscale sunt practicate în 26 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Care sunt consecințele acestei politici? Într-un comunicat de presă al UFE din decembrie anul trecut, ne-am exprimat clar împotriva practicii deciziilor fiscale în toate statele Uniunii Europene, pentru că e vorba de evitarea plătirii impozitelor. Um, anglosaxonii vorbesc de tax avoidance, deci evitarea plătirii impozitelor. Deci, printr-o semnă, simplă semnătură în țara A, impozitele de plăcut în țara B scad. Problema este că baza impozabilă a societăților multinaționale este împărțită astfel încât impozitarea efectivă să se reducă la doar câteva procente. Unii vorbesc chiar despre 0% impozite pe beneficiile unor grupuri uh, industriale mari sau maxim 1-2-3%. Deci, uh, iată, statele membre ale Uniunii Europene au mult de pierdut în urma acestor decizii fiscale și practic toate statele membre pierd pentru că impozitele neplătite în urma deciziilor fiscale până la urmă se regăsesc în buzunarele acționarilor. Sunt miliarde care lipsesc din bugetele statelor membre și până la urmă statele sunt obligate să practice o politică de austeritate pentru că nu au bani la buget și exemplul Greciei este un exemplu frapant al, de politică de austeritate. Bineînțeles, există și alte subiecte care putea fi adopta, abordate pe lângă deciziile fiscale. Pot, putem vorbi despre patent boxes, adică în cercetare și dezvoltare să se favorizează uneori anumite întreprinderi uh, sunt scutite de plata impozitelor până la 75-80% uh, veniturile din brevete sau mărci înregistrate. Despre impozitele naționale am vorbit deja, să nu uităm și re, uh, regimurile fiscale ale sediului statutar, uh, Uh, o formă în urma cărei o societate poate să aleagă liber țara în care își stabilește sediul sau unde dorește să plătească impozitele, un sediu independent de activitatea reală a întreprinderii respective. Și recent, O altă situație care vizează persoanele fizice, e vorba de persoane fizice fără domiciliu, o situație din uh, City, la Londra, unde anumite persoane fizice pot să aleagă acest statut și în urma lui, practic, sunt uh, uh scutite de plata impozitelor pentru toate veniturile din țări din afara City din Londra. Deci, orice Uh, venit dintr-o altă țară este scutit de plasa impozitului la Londra. Iată ce am avut de spus în legătură cu deciziile fiscale și celelalte favori fiscale care există, favoruri fiscale care există în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Rala. Bun dia, obrigați pentru convit și pentru... Bună ziua, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați lansat-o pentru a vă putea schița unele din problemele cu care suntem confruntați, în special în uh, activitatea noastră cotidiană la autoritățile fiscale și vamale portugheze. Unele din problemele noastre au fost deja enunțate de antevorbitori, nu avem suficient personal de control. De control. Între 2018, 2008 și 2014 am pierdut uh, peste 3500 de inspectori fiscali în administrația noastră financiară. Asta înseamnă că avem mari probleme chiar și cu uh, volumul de lucru cotidian. Practic, pur și simplu nu mai putem presta o activitate uh, suficientă pentru controlul evaziunii și evitării uh, fiscale. Avem mari probleme, dar aceste probleme nu sunt uh, recunoscute ca atare de autoritățile guvernamentale. Nu, uneori avem dificultăți în a realiza o activitate de inspecție și de investigație fiscală care să merită acest nume. Am fost confruntați eh, și cu un colas bancar, cu Banca de Spiritul Santu eh, și eh, doar trei persoane, trei inspectori fiscale au putut fi detașați pentru a prelucra acest caz. Asta arată cât de crasă e lipsa de personal la noi. De asemenea, avem uh, o unitate specială uh, de combatere a evaziunii fiscale și a fraudelor fiscale, care de peste trei ani solicită uh, creșterea personalului, dar de trei ani nu se întâmplă nimic. Pe lângă personalul lipsă, ducem lipsă și de echipamente informatice, de materiale de lucru. Calculatoarele noastre, de pildă, au fost uh, achiziționate în 2010, deci uh, putem spune că deja uh, sunt mult, cu mult depășite și moral și fizic și avem dificultăți în a, a examina dovezi informatice prezentate în format electronic. Uneori avem dificultăți în vizualizarea unor date, pentru că de multe ori uh, avem nevoie de zile întregi, până la 10-20 de zile pentru, pentru examinarea anumitor uh, date informatice. Deci pur și simplu nu avem materiale și nu avem personal suficient. Situația este deosebit de critică. Aș mai semnala și o altă problemă avem atât colaboratori angajați cât și uh, funcționari și uh, conform statutului uh, lor, um, aceștia desfășoară activități de control și de anchete diferite. Funcționarii noștri au competențe sporite, de pildă doar ei sunt mandatați să ia legătura cu persoane care se află în arest sau sunt deținute. Și asta ne limitează și mai mult uh, activitatea. Ministerul de Interne ar trebui să ne uh, faciliteze măcar desfășurarea activității noastre de bază. În multe dintre uh, activitățile noastre curente depindem de intervenția de autorizații din partea Ministerului de Interne. Sigur că avem un acord de asistență reciprocă și um, este prevăzut uh, și un uh, pachet, uh, un capitol bugetar pentru pregătire, specializare și perfecționarea personalului, dar nu se întâmplă nimic. Între 2013 și 2014 a trebuit să suferim o reducere de 17% a bugetului nostru. Vă dați seama, 17% doar într-un singur an. Și dacă analizăm această situație și dacă uh, ne gândim că inclusiv veniturile salariale ale colaboratorilor noștri au fost reduse cu până la 30%, ce să vă zic, că autoritățile uh, uh, încearcă să se concentreze în aceste condiții, mai ales asupra fraudelor minore, știu eu, la restaurante și în alte Uh, unități, dar uh, marea evaziune fiscală, marea fraudă fiscală, uh, în aceste condiții înflorește fără niciun obstacol. Piața neagră din Portugalia între timp a crescut la 30% din PIB-ul național. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc pentru această mărturie cu exemplul uh, cazului Portugaliei. Acum v-aș propune să trecem la domnul Goris, reprezentantul Confederației Europene a Sindicatelor Independente. Monsieur le Président. Vă rog, domnule președinte. U de uitnodiging, meneer de voorzitter. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru invitație. Vreau să prezint pe scurt uh, Federația uh, Sindicatelor Independente pe care reprezint. Uh, reprezint 40 de uniuni sindicale din statele membre, dar și din alte state și reprezint o organizație care are o bază de peste 5 milioane de persoane. activitatea noastră se desfășoară uh, atât în plan intern cât și prin uh, participarea în mai multe foruri care examinează uh, frauda și evaziunea fiscală. Deciziile fiscale au fost introduse pentru a crea o certitudine juridică pentru subiecții impozabili. În Belgia, de pildă, aceste decizii fiscale sunt uh, menite să uh, crească mai mult uh, certitudinea juridică și să crească și disponibilitatea investițiilor în țara, pentru investiții în țara aceasta. Numai că s-a întâmplat LuxLeaks și am aflat că aceste decizii fiscale de multe ori au fost folosite nu doar pentru a crește certitudinea juridică, ci au fost abuzate în sensul uh, că a fost uh, deplasată limita dintre evaziune fiscală și evitarea uh, plății taxelor. Și acum, sigur, și atitudinea autorităților s-a schimbat pentru că nu mai vrem să facem cadouri fiscale subiecților fiscali. Deci, trebuie ca aceste decizii fiscale să uh, fie bazate într-adevăr pe date uh, uh, reale. Marile companii se folosesc de aceste posibilități pe care le conferă legea care este de multe ori mai laxă și um, evită plata impozitelor. Acum, sigur, legiuitorul european este chemat să uh, Um, intervină și să preîntâmpină pe viitor aceste evitări de uh, plata taxelor și impozitelor. Acum trebuie văzut în ce măsură este suficientă cooperarea dintre autoritățile fiscale pentru uh, aceste decizii fiscale. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să exemplific uh, ceea ce am spus mai devreme prin următorul caz. Uh, fiscul belgian uh, a, a permis uh, ca anumite servicii prestate electronic să nu mai fie supuse același regim de TVA, cu toate că cu toate că din punct de vedere juridic, acest lucru era extrem de discutabil. Deci, uh, evitarea plății uh, taxelor nu se face doar uh, cu caracter transfrontalier de către marile companii multinaționale, ci și în interiorul statelor, folosindu-se diferite regimuri juridice aplicabile. Eu cred că toate aceste diferențe și divergențe trebuie clarificate. O altă doleanță din partea noastră. de multe ori uh, elemente esențiale ale uh, deciziilor uh, fiscale au legătură și cu activitatea înregistrată a unor companii în așa numite paradisuri fiscale. Asta înseamnă că activitatea noastră trebuie să se extindă și asupra acestora. Adică deciziile, de, deciziile fiscale trebuie să nu mai fie comunicate în mod autonom subiectelor fiscal, ci trebuie, persoanele impozabile, ci trebuie să fie comunicate și administrațiilor financiare naționale. Acestea trebuie cooptate și trebuie ca deciziile fiscale să fie publice. 15 state membre colaborează deja în materie de TVA și se dorește uh, uh, o mai bună abordare a problemelor de TVA și a problemelor fiscale care implică tranzacții uh, cu caracter transfrontalier. De asemenea, se examinează posibilitatea extinderii acestei cooperări fiscale și dincolo de materia TVA-ului. Deciziile fiscale în Belgia sunt folosite și în uh, scop uh, politic. Um, aici uh, inspectorii fiscali federal fiind cei care au principalele competențe. Numai că asta periclitează și independența și neutralitatea politică a deciziilor fiscale. Tocmai de aceea trebuie excluse orice criterii politice în elaborarea și comunicarea acestor decizii fiscale. Deciziile fiscale care conferă avantaje fiscale unor mari companii reprezintă un factor de demotivare, de desuasiune pentru inspectorul fiscal, pentru că dacă o companie se poate prevala de aceste decizii fiscale pentru a nu plăti Uh, taxe și impozite și acest lucru este egal, atunci, uh, atunci poate zădărnici în principiu toată activitatea de inspecție fiscală. Este în același timp o mare nedreptate pentru că uh, pentru că descurajează și inspectorul fiscal și pe ceilalți subiecte fiscale, Da? Asta înseamnă că verificările și examinările, uh, în special a companiilor mari, uh, duc practic la uh, impozitări zero sau aproape, apropiate de nivelul zero. În plus, trebuie să recunoaștem că aceste decizii fiscale reprezintă o activitate în plus pentru, pentru autoritățile fiscale și inspecția fiscală, asta în condițiile în care personalul este redus uh, în continuu de ani de zile. În prezent uh, se lucrează la o, uh, în, în organizația noastră la un proiect de decizii fiscale oneste și neutre pe care proiectul vom prezenta în cursul lunii mai acestui an numai că considerăm că este nevoie de o armonizare relativă a problemelor fiscale, în special în ce privește taxele și impozitele în sectorul corporativ. Trebuie să existe posibilitatea să te decizi fie pentru regimul fiscal național, fie pentru un regim armonizat european, pentru ca să se prevină evitarea plății taxelor și fraudele fiscale. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur Goris. Euh, nous passons maintenant à... Mulțumesc, domnule Goris. Are cuvântul acum doamna Samson. În numele Federației Sindicale Europene a Serviciilor Publice. Vă rog, doamnă. President, uh, Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Parlamentului, mulțumesc pentru invitație Invitația de a participa la a treia întâlnire a Comisiei Speciale Taxe. S-au spus foarte multe lucruri de către antevorbitori și ceea ce aș vrea eu să fac acum este să vă dau un exemplu clar, un exemplu um, de evitare a impozitelor de către o companie mare în Luxemburg și uh, Elveția. Noi uh, ne gândim aici la o decizie fiscală Multe uh, dintre aspectele uh, aferente se regăsesc în raportul în raportul de curând uh, adoptat. Noi suntem cea mai mare federație a ETUC, Federația Sindicatelor din Serviciul Public și acoperim aici angajații din administrațiile fiscale. Am uh, avut de suferit de pe urma bugetelor de austeritate și tocmai de aceea nu putem concura, nu putem concura cu mijloacele uh, celor care evită impozitarea. Din cauza crizei financiare, uh, Confederația noastră a cerut o dreptate fiscală. A făcut campanii în acest sens. Noi am făcut uh, campanii împotriva transferurilor fictive de uh, venituri și acum cu privire la deciziile fiscale. Uh, am dat o declarație în, în noiembrie destul de puternică, cu un mesaj puternic în care se spunea că Europa trebuie să urmărească un anumit lucru. Um, domnul Moscovici, fostul comisar, e fost? Actualul comisar um, a spus că companiile mari își permit să decidă nivelul de impozitare, care este uh, la 1%, după cum știm noi. Aceste înțelegeri sunt uh, inacceptabile. Deci suntem, cu, suntem de acord. Și întrebarea este cu ce fel de resurse putem combate acest fenomen. Să trec acum la cazul uh, concret al McDonald's un trilion de euro de, în contribuții lipsesc din bugetul european în urma schemelor de evitare a impozitării la McDonald's. Deci, în această campanie, noi ne-am alăturat unei coaliții internaționale de federații europene și internaționale și câteva ONG-uri sociale, tocmai pentru a examina cazul McDonald's. Ce am constatat aici? În principiu, um, înregistrarea McDonald's ca angajator sau modul în care se comportă McDonald's ca un angajator este cunoscut, nu este un angajator responsabil și există uh, foarte multe proteste ale angajaților împotriva nivelului salarial foarte scăzut de la McDonald's. De asemenea, există încălcări ale drepturilor angajaților, ale regulamentelor de siguranță și așa mai departe. Um, în Statele Unite, dar cred că și în Belgia, um, McDonald's profită chiar de subvenții salariale. Um, McDonald's este liderul pe segmentul fast food și de aceea este cel care stabilește tendințele. Ceilalți urmează mereu exemplul McDonald's. Și de aceea cred că noi salutăm uh, înființarea acestei uh, comisii a Parlamentului European pentru că uh, se poate urmări astfel o strategie ofensivă împotriva evitării impozitelor de către aceste companii. McDonald's nu se știa multe lucruri despre modul în care își plătește McDonald's impozitele, dar știam că administrația fiscală din Franța uh, deschisese un dosar în 2013 și aici uh, există trei elemente ale strategiei McDonald's de evitare a impozitelor. Aveți aici un grafic. Um, s-a scris foarte mult în presă despre acest caz, nu știu dacă vedeți exact ce scrie acolo, în primul rând, McDonald's, profitul uh, McDonald's se bazează pe modelul de francize. O mare parte din uh, profituri provine tocmai din uh, aceste uh, comisioane de pe urma francizelor. Deci, prin acel, și de asemenea, prin acel transfer artificial de profit s-a obținut, uh, s-a reușit evitarea altor uh, sume importante în uh, ceea ce privește impozitele. Apoi, în al doilea rând, în 2008, McDonald's a înființat o subsidiară, o companie foarte mică în Luxemburg, către care transfera uh, toate aceste venituri din francize. Și este evident că este vorba despre o structură, despre o entitate artificială cu 13 angajați și cu uh, o altă subsidiară în Elveția. Această companie, McDonald's Franchising SRL, a devenit una dintre cele mai mari subsidiare um, ale McDonald's în Europa. Înființarea acestei companii avea, într-adevăr, motive fiscale. Deci, um, um practic, impozitele plătite au scăzut de la 29,5% la 5,8%. Uh, existau uh, alte sedii de la Londra până la Geneva, deci toate aceste lucruri tocmai uh, pentru a evita plata impozitelor. Și aici uh, McDonald's uh, a profitat și de legislația foarte laxă în ceea ce privește impozitarea, mai ales pentru companiile străine, o impozitare de cam 12%. Aici, în, în imagine, avem un burger elvețiano-luxemburghez, un model care a, a, practic a permis McDonald's să profite de legea fiscală din ambele țări, o lege foarte permisivă. Până în 2013, impozitul efectiv a, în, la, în Luxemburg, impozitul pe profit a scăzut la 1,4%. Această, um, acest impozit nu este rezultatul unei decizii fiscale, de aceea trebuie văzut de ce acest impozit, de ce această rată este la un nivel atât de scăzut în Luxemburg. Apoi există semne cu privire la un anumit nivel al profiturilor care a fost declarat la, ca fiind mult mai scăzut. Care sunt consecințele? Între 2009 și 2013, această companie, această subsidiară din Luxemburg, a registrat un, o cifră de afaceri de 3,7 miliarde de euro, în care a declarat uh, mult mai puțin. Uh, toate aceste dezvăluiri au fost făcute în cazul Lucky, uh, LuxLeaks. Practic, noi am, uh, nu am reușit să vedem care au fost consecințele evitării impozitelor de către McDonald's. Ne-am uh, uitat la cele mai mari 10 piețe, Franța, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și așa mai departe, Suedia. Și rezultatul a fost următorul. McDonald's a făcut o economii de aproximativ 1 miliard de euro în perioada 2009-2013. Acest miliard de euro ar fi putut investit în serviciul, serviciile publice de care avem nevoie cu toți, inclusiv McDonald's, în salarii mai mari, Bun. Raportul nostru nu este complet. Am spus că există și subsidiarea în Elveția, am spus că și acolo uh, sunt ascunși foarte mulți bani și ar fi uh, folositor să se continue această anchetă. Mă bucur că Comisia a inițiat o examinare în ceea ce privește deciziile de scutire de taxe, privind scutirile de taxe. Vă reamintesc, conform Comisiei Europene, conform regimului cu privire la drepturile de autor, se, suportă, se susțin investițiile în uh, tehnologiile inovatoare. Dar nu am găsit niciun fel de dovezi uh, la McDonald's că s-ar urmări aceste principii. Comisia uh, efectuează o examinare um, precum în cazul Google, Starbucks și, desigur, unul dintre avantajele acestui demers este că poate că Comisia ar putea impune McDonald's să ramburseze uh, impozitul neplătit încurajez uh, comisia dumneavoastră să invite un reprezentant McDonald's la una dintre reuniunile dumneavoastră pentru a asculta care este varianta lor și uh, recomand să facă acest lucru și cu celelalte patru mari companii. Este clar care este deviza acestor companii, minimizarea impozitelor. Noi însă trebuie să arătăm exact care sunt cazurile de evitare a impozitelor. Recomandările noastre vizează transparența, care este foarte importantă, resursele sunt importante, dar și dreptatea uh, fiscală. Domnul Moscovici. A vorbit despre aceste lucruri. Se recomandă um, rapoarte generale în toate sectoarele uh, economiei. Se cere de asemenea o evaluare a impactului. A fost deja efectuată o astfel de evaluare pentru sectorul bancar, iar rezultatul a fost un pozitiv. Este un instrument esențial pentru administrațiile, administrațiile fiscale. Trebuie să, ei trebuie să știe unde uh, să-și efectueze examinările care sunt uh, profiturile, trebuie să știe să răspundă la toate aceste întrebări, unde uh, s-au plătit impozite și așa mai departe. Deci sunt informații care ar trebui să fie puse la dispoziția reprezentanților sindicatelor la locul de lucru, pentru că structura, baza de impozitare face parte din strategia de restructurare a unei companii atunci când se închid, când se taie locuri de muncă. Noi susținem, de asemenea, centralizarea și standardizarea informațiilor de către comisie, însă aceste informații trebuie făcute publice și pot fi, ar putea fi revizuite de Parlament și în cadrul semestrului european, credem noi. De exemplu, Elveția nu este încă supusă acestui uh, mecanism de schimb de informații. Măsurile transparente credem noi, cuprinzând uh, astfel de măsuri, um, vor fi reduse și noi ne temem că totul uh, reprezintă doar speranțe deșarte până la urmă. De la începutul crizei până în 2012 s-au luat uh, astfel de măsuri și s-au pierdut 65 de mii de locuri de muncă, care reprezintă 10% din volumul de lucru al administrațiilor uh, financiare, o treime din locurile din Marea Britanie. În Grecia, de exemplu, s-a spus că ar fi nevoie de un număr de trei ori mai mare de inspectori financiari. Și, practic, Um, costurile uh, pentru a întreține o administrație financiară sunt foarte mici, deci nu are sens să faci economii la resursele acestor administrații. Este Adică, reducerile uh, au fost uh, destul de însemnate în Danemarca. În Grecia, de la 45 păi- sau în, în, în Grecia s-au uh, descoperit uh, sume mari de impozite neplătite în urma uh, activității administrației financiare. Uh, și un alt rezultat este și creșterea încrederii uh, publice în activitatea inspectorilor financiari. Deci, practic, noi recomandăm să nu se mai facă economii, să nu se mai reducă bugetele administrațiilor financiare. Al treilea aspect se referă tocmai la dreptatea uh, fiscală, care este un, un uh, principiu nou, cum este și semestrul european. Uh, este important să existe transparență, transparență nu este ceva greșit. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, susținem acest uh, CCTB um, care uh, va fi practic uh, un impozit pe profit centralizat. Vă mulțumesc. Merci, madame. Euh, merci, Mulțumesc, doamnă, domnilor. Reacția colegilor arată cât de mult am apreciat prezentările dumneavoastră, foarte interesante pe fond, dar și prin modul în care se completează. Pentru că ați prezentat atât situația generală, cât și problemele um, specifice ale deciziilor fiscale, care sunt primul obiect al uh, examinării noastre și situații concrete, ca și cazul Portugaliei sau cazul unei întreprinderi multinaționale McDonald's. Și ne-ați amintit în trecere că nu doar întreprinderile multinaționale din domeniul economiei digitale uh, creează astfel de probleme, ci și întreprinderi, uh, să spunem, mai clasice din domeniul agroalimentar, cum este McDonald's sau Starbucks, sau uh, holdinguri din domeniul uh, autoturismelor, cum ar fi Fiat, uh, pun de asemenea astfel de probleme și dificultatea cu care ne confruntăm și pe care ați descris-o foarte bine este faptul că în cea mai mare parte a acestor cazuri nu sunt cazuri de fraudă, sunt cauze, sunt cazuri legate de faptul că avem legislații naționale diferite și Societățile care funcționează în mai multe țări și chiar pe mai multe continente pot să se organizeze, să se aranjeze pentru a face așa numitul treaty shopping, deci să aleagă și până la urmă să plătească foarte puține impozite și asta, bineînțeles, falsifică concurența între întreprinderi, între state, dar și între contribuabili. Și ne confruntăm cu situații foarte preocupante, chiar șocante. Acum vom trece la dezbatere. Dau cuvântul colegilor, membrilor Parlamentului European, mai întâi celor doi raportori și apoi două runde de intervenții um, ale altor deputați. Are cuvântul mai întâi doamna Eliza Ferreira. Încep și bine vă mulțumim tuturor foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut faptul că coborarea cu dumneavoastră este esențială. Informațiile pe care ni le-ați prezentat astăzi sunt doar vârful icebergului. Este esențial să colaborați cu noi în interesul cetățenilor și în interesul corectitudinii în uh, chestiune fiscale în Europa. Uh, încep prin la, o întrebare. Domnul Colin, domnul Ryan, doamna Samson, ați uh, menționat cu toții faptul că nu despuneți de suficiente resurse, dar acesta este doar un element dintr-o serie de elemente, dintr-un pachet care a devenit și mai complex în momentul în care statele au făcut obiectul unor măsuri foarte severe de austeritate. Din punctul dumneavoastră de vedere, avem o, o problemă de lipsă de resurse de lipsă de capacități organizaționale sau lipsă de voință politică, care de asemenea uh, sunt cauza unor decizii fiscale ale statelor membre, de, care până la urmă duc la fraudă și evaziune fiscale. Care este punctul dumneavoastră de vedere? A doua întrebare se referă la deciziile fiscale. Cum se încadrează deciziile fiscale într-o administrație normală. Administrația fiscală este informată de faptul că există un regim special. În momentul în care uh, anchetați o situație în anumite firme, sunteți obligați la o anumită confidențialitate sau puteți să informați în legătură cu decizii fiscale din țările dumneavoastră sau prin ce mecanism un caz special ca o decizie fiscală se încadrează în activitatea normală a administrației fiscale? Asta e a doua întrebare. A treia. Mai mult de dumneavoastră ați vorbit despre noua inițiativă a Comisiei CCCTB. Dacă punem în aplicare această inițiativă, Domnul Golis a spus că aceasta nu trebuie să fie opțiune, dar um, rapoartele um, pe țări privind um, baza fiscală comună consolidată este oare suficientă? Este utilă? cum putem face ca aceste inițiative, acest control să limiteze aceste activități. Și o ultimă întrebare în legătură cu anchetele comisiei. Comisia pune întrebări în momentul de față, de exemplu, Luxemburgului și cazul foarte important al societății McDonald's de asemenea, dar nu s-a deschis o anchetă. Deci depinde de calitatea răspunsurilor țării respective pentru că apoi să urmeze sau nu o anchetă. Participați la această discuție? Comisia va contacta deja, folosește informațiile dumneavoastră, deci astea sunt întrebări preliminare, dar colegii vor continua cu întrebări mai detaliate. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, vă răspund și în limba noastră comună. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut cu toții și pentru ajutorul pe care ne acordați în activitatea noastră. Uh, Michael. Mulțumesc, Eliza. Michael Teurer. Yeah, thank you very much, merci. Mulțumesc. Ah. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul președinte, și mulțumim uh, oratorilor pentru aceste puncte de vedere foarte interesante. Pentru noi, în Parlamentul European, informațiile pe care le primim de la dumneavoastră și punctele de vedere pe care le expuneți sunt foarte importante și prețioase și de aceea am și unele eh, întrebări foarte concrete. Domnule Gori, spuneați că și pe viitor considerați că deciziile fiscale rămân importante. În același timp însă propuneți ca aceste decizii fiscale eh, să nu fie publicate doar eh, în Uh, comunicarea transfrontalieră între autoritățile fiscale, ci și în uh, comunicarea internă. Pentru că uh, deocamdată nu este prevăzută o informare reciprocă automată a autorităților financiare și fiscale și de aceea vă întreb, considerați că deciziile fiscale ar trebui făcute accesibile și cetățenilor, deci chiar făcute publice? care este experiența colegilor dumneavoastră din activitatea practică curentă? Adică există indicii uh, cum că în unele statele mem- state membre sau chiar în toate statele membre uh, se uh, emit decizii fiscale în mod premeditat pentru unele companii și nu se emit decizii fiscale tot în mod premeditat pentru alte companii. Și apoi o întrebare pentru domnul Müller Ați vorbit despre cooperarea autorităților fiscale. Cum putem să ne o închipuim la modul concret? Puteți să ne oferiți un, un exemplu din practica dumneavoastră curentă pentru o situație în care un inspector fiscal ajunge în impas atunci uh, când uh, este confruntat cu uh, investigarea situației fiscale a unei companii multinaționale. Există aici probleme în cooperarea Eh, cu autoritățile fiscale ale altui stat membru sau, eh, sau este doar o problemă de, de, de cultură eh, și de, de, de comunicare? Doamna Salson, spuneați că avem nevoie de mai multă transparență, de raportare pe, pe țară numai că asta privește și Parlamentul European, pentru că recomandarea OCDE propune raportare pe, dar doar o raportare care să fie transmisă autorității fiscale și nu și uh, publicată. Aici invocându-se uh, problematica secretelor comerciale și de afaceri. Puteți să ne spuneți de ce și cu ce argumente susțineți nevoia uh, ca raportările pe țară să fie uh, publice și de ce considerați că raportările către uh, autoritățile fiscale nu sunt suficiente? Pentru că până la urmă autoritățile fiscale sunt cele care stabilesc până la urmă nivelul de impozitare și nu opinia publică o face. Mulțumesc. El? Donc la parole est à nous. Mulțumesc, Michael. Au cuvântul invitații noștri. Vă rog să răspundeți pe scurt, pentru că apoi mai avem încă două runde de uh, întrebări din partea colegilor. Vă rog. Da, voi încerca să răspund uh, foarte pe scurt uh, la diferitele întrebări, uh, fără a anticipa uh, răspunsurile la întrebările adresate colegilor mei din 1998 uh, folosim noi cel puțin uh, termenul de migrare sau nomadism fiscal în Europa. Deci fiecare întreprindere poate să se organizeze și să-și aleagă fiscalitatea. Avem faptul că armonizarea este absolut necesară, spunem acest lucru de ani de zile, dar există încă o concurență asta la nivel fiscal și se ajunge chiar la niveluri uh, Uh, exagerate. De exemplu, Google în Irlanda. În Irlanda plătesc 12,5%, dar Google a negociat un impozit de doar 1,9% dacă <laughs> se implanta, se implanta în Irlanda. Deci, iată, a venit vremea să punem capăt acestui nomadism fiscal, pentru că trebuie să avem legislații convergente și a venit timpul să depășim blocajul din, nivelul, din uh, domeniul fiscal. Dacă nu, această concurență fiscală va continua. Apoi, doamnă Ferreira, doresc să vă mulțumesc pentru invitație, pentru invitația precedentă și acum putem să continuăm dezbaterea în ceea ce privește lipsa de mijloace. Da, într-adevăr, lipsa de mijloace la nivel de personal este cea pe care o denunțăm de ani de zile. Trebuie să punem capăt acestei politici de austeritate bugetară care nu are un sens nici din punct de vedere economic, nici politic și nici social. Am spus acest lucru când a venit vorba de remunerarea colegilor, cel puțin din țările din Sud, din Grecia, în Portugalia sau Spania, pentru că salariile lor au fost reduse și efectivele au fost reduse, anumiți colegi evocă chiar risc de corupție. Deci iată unde am ajuns. De, de aceea vorbesc că e vorba de lipsă de sens politic, economic și social. Dar nu avem nici suficiente mijloace la nivel de informatică chiar dacă avem o politică de schimb automat de date cu mijloace informatice care s-au ameliorat într-adevăr, nu înseamnă că e uh, un panaceu ce avem la dispoziție. Lipsește personalul calificat, format. Deci, există și o autorestricționare a administrațiilor, mai ales pentru că administrațiile centrale ale statelor membre gestionează servicii de verificare, există um, un program fiscalis, un program extraordinar care a permis mai multor, multor inspectori din statele membre să coopereze, să învețe multe de la acest program fiscalis care a funcționat până în 2012, a fost restricționat la nivel de capacități. Uh, de modificare a agenților care să intre în programul Fiscalis. Participarea a scăzut la mai, mult de, mai puțin de jumătate în doi ani. Iată un exemplu legat de lipsa de mijloace. Apoi, când în Franța, de exemplu, uh, anchetăm cazul HSBC după scandalul SwissLeaks, avem mii de cereri. Ce facem? Avem nevoie de peste 5 ani pentru a trata aceste plângeri plângeri deja depuse. Și cei care sunt vinovați de fraudă în cazul HSBC va trebui să-i căutăm în tot felul de țări. Și prin colaborare între administrațiile fiscale. Avem nevoie de mai mult de 5 ani pentru a trata aceste solicitări. Și ce face statul francez? Decide să face uh, um, cere candidaturi din alte servicii pentru a trata aceste cereri. Poate la anul vom uh, obține 2 miliarde în valoare de intrări prin, în urma închetării acestor plângeri. Și prin reticențele de a participa din lipsă de timp sau nu există o logică de reciprocitate în schimburile de care avem nevoie pentru a trata toate aceste dosare, în legătură cu întreprinderi care uh, sunt, uh, au sedi din diferite state sau care vizează mai multe state membre. Pentru a trata aceste dosare e nevoie de colaborare și acesta este un element foarte important. Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule Müller. La question du problema cooperării are multiple fațete. Există deja o cooperare prin convențiile bilaterale care există pe baza uh, Convenției Model a OCDE. Majoritatea statelor europene încă cooperează pe baza acestor convenții bilaterale, dar există și o cooperare administrativă pe baza tratatelor europene și la nivel național există cu siguranță o cooperare, deci în cadrul fiecărui stat membru între diferitele administrații fiscale. De exemplu, dacă dorim să intrăm în detalii la nivel european, s-a prevăzut chiar să existe controle fiscale simultane în Europa. Există și posibilitatea de a avea uh, schimburi la cerere și, bineînțeles, schimburi de informații automate în legătură cu anumite elemente. Apoi, în ceea ce privește publicarea deciziilor fiscale, și acest uh, concept are numeroase fațete în ceea ce privește publicarea propusă acum de Comisia Europeană, UFE consideră că o um, asociație sindicală nu poate decât să salute această inițiativă. Publicarea în cadrul administrațiilor sau măcar să știe funcționarii noștri că există anumite decizii fiscale este o chestiune doar de competența funcționarilor. Știți că fiecare funcționar nu are decât o singură atribuție în tratarea acestor dosare și tocmai aceasta e problema. Lipsește o imagine de ansamblu. Dacă vine cineva administrația fiscală pentru o decizie anticipată, cineva pune o semnatură pe un document, dar nu e foarte vizibil ce înseamnă acest lucru la nivel internațional, așa cum a spus um, colega noastră în ceea ce privește evitarea plății impozitelor, tax avoidance. Deci, cel care pune semnătura a primit un, desar, un dosar din, de la un cabinet de avocatură de afaceri, de la un cabinet mare, dar nu e sigur că știe tot ce se ascunde în urma, în, în, în, în spatele acestui dosar și care este volumul de reducere de impozite până la urmă la nivel global. Și în ceea ce privește utilitatea publicării într-un stat membru sau la nivel european, aceasta ar fi utilă mai ales pentru administrații, pentru administrațiile fiscale, dar și pentru contribuabil, pentru că presupun că cei patru mari, the Big Four, vor discută între ei, dar există și chestiuni legate de secretul profesional, dar e interesant și pentru cetățeni să știe ce societăți beneficiază de anumite decizii fiscale. Doamna Samson, voi răspunde la întrebările legate de McDonald's și dacă am comunicat cu comisia și dacă această anchetă preliminară a comisiei este publică. Da, am avut mai multe întâlniri cu direcții generale din comisie, Direcția Generală pentru uh, Impozitare, dar uh, și cu alte direcții generale. Bineînțeles, a fost important pentru noi să subliniem scara enormă pe care se evute plătirea taxelor uh, și există modalități de a face ceva în aceste cazuri la nivel european, dar și la nivel național. În Franța, de exemplu, s-a deschis un dosar în cazul McDonald's. Deci, da, am avut, uh, am comunicat cu Comisia Europeană și cu unii dintre dumneavoastră, chiar înainte de formarea acestei comisii, uh, dar această anchetă preliminară nu e publică. După cum știți, dacă autoritățile din Luxemburg nu răspund sau dacă răspund, uh, nu răspund suficient de complet, atunci com comisia poate deschide o anchetă. Și dacă uh, nici atunci răspunsurile nu sunt satisfăcătoare, atunci avizul comisiei va fi publicat uh, și va fi disponibil online, așa cum s-a întâmplat și în cazul Amazon, care Uh, în care uh, textul comisiei uh, este unul foarte interesant și disponibil. Apoi, de ce informațiile privind deciziile fiscale din fiecare țară ar trebui să fie accesibile publicului? Nu vreau să fiu pretențioasă, dar cred că cu mobilizarea sindicatelor și cu ONG-urilor a rețelor și anumitor politicieni, nu am fi astăzi în situația în care suntem. Deci, eu cred că dacă aceste informații sunt disponibile la nivel public, dar vor, vor fi disponibile și uh, pentru uh, sindicate, E interesant de analizat restructurarea companiilor, care ar putea fi uh, consecințele sociale. Toate acestea fac parte din drepturile lucrătorilor la informare și consultare pe uh, teme care vizează direct. Cazul Colgate Palmolive, pentru a da uh, un alt exemplu de restructurare fiscală, a dus la scăderea salariilor. Deci, legăturile sunt foarte clare și de aceea dorim să avem acces la aceste informații. Bineînțeles, nu fiecare cetățean va citi rapoartele pe țară uh, ale, le, pe, ale unei companii, dar e nevoie de un acces public pentru că, până la urmă, deciziile fiscale au fost secrete. Să nu uităm că au fost acorduri secrete. Și dacă se spune că sunt legale, atunci de ce au fost secrete? pentru că tocmai faptul că sunt secrete reprezintă un obstacol major în calea progreselor în lupta împotriva fraudei fiscale și în crearea unui sistem, uh, mm, fiscal mai progresist. Poate ne oprim aici pentru că veți mai primi și alte întrebări din partea altor colegi. În legătură cu lipsa resurselor sau lipsa de voință politică, ambele sunt motive dacă nu greșesc, problema este că cei care se ocupă de aceste decizii fiscale sunt foarte puțini și în Belgia există principiul autonomiei, ei nu răspund ierarhiei și cred că acesta reprezintă o problemă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Boris, doriți să adăugați ceva pe scurt? Mulțumesc! Met betrekking tot personal. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește personalul uh, și că avem mai puțini inspectori fiscal acum, uh, președintele Comisiei noastre, a departamentul nostru de combaterea fraude fraudei fiscale, a spus cândva că un inspector fiscal aduce de 5 ori mai multe venituri decât uh, uh produce cheltuieli. Iar creșterea vârstei de pensionare, practic, reprezintă economii suplimentare. Numai că în, în același timp uh, um, nu se mai nu se mai realizează aceleași venituri bugetare uh, doar prin păstrarea unui uh, inspector fiscal. Și în ciuda acestei situații, austeritatea este în continuă creștere în Belgia. Peste 20% din agenții noștri, inspectorii noștri fiscali și vamali, uh, deja au uh, fost disponibilizați. În administrația fiscală uh, există atribuții de control, de inspecție și De multe ori însă se întâmplă că eh, inspectorii și controlorii fiscali eh, sunt eh, mutați în departamente administrative. Da? Numai că, activitatea administrativă ar putea fi făcută și de niște administratori. Însă activitatea de control nu poate fi făcută de oricine. Deci presiunea este din ce în ce mai mare, trebuie să aduci tot mai multe dosare pentru fiecare inspector fiscal, dar ai tot mai puține resurse la îndemână. Deci în condițiile astea uh, funcționarul uh, uh, fiscal nici nu mai are nici timp, nici interes să se preocupe de cazuri de evitare a plății impozitelor cu caracter transfrontalier. Ei sunt suficiente dosarele lui interne. Da? În departamentul lui de nostru avem 100 de colaboratori, dar doar 6 persoane care au uh, atribuții de decizie. Să știți că majoritatea acestor decizii fiscale la noi sunt publicate și sunt accesibile. Nu, nu se publică numele persoanelor vizate din motive de protecția datelor. În același timp, nu publicăm toate deciziile fiscale și, în special, cele, eh, deciziile fiscale cele mai sensibile nu sunt publicate. De multe ori însă îți dai seama de identitatea companiei eh, prin circumstanțele care sunt eh, menționate acolo. Da? Când apare un astfel de posibil caz de evitare a plății impozitelor. Eh, inspectorul fiscal eh, vizitează compania, pune niște întrebări și eh, uneori compania spune, da, într-adevăr am primit o decizie fiscală preliminară, de multe ori aceasta mai este verificată, uneori este chiar vizuită. Dacă dacă nu, sunt, nu se constată mari divergențe față de decizia fiscală în teren, atunci inspectorul administrației financiare trebuie să respecte această decizie finală. Pe de altă parte, există cazuri în care trebuie făcute publice aceste decizii fiscale pentru a se putea examina ce divergențe sunt față de, față de situația scriptică de multe ori decizii fiscale publicate sunt folosite ca referință pentru examinarea unei situații similare, unei companii cu situație similară. Iar în ce privește uh, baza comună consolidată de impunere pentru companii, deci uh, pentru sectorul corporativ, uh, Aici încă vor fi multe, multe discuții sensibile, pentru că marile companii, evident, își vor alege cel mai bun regim aplicabil, fie un regim național, fie un regim european, și atunci ne revedem peste câțiva ani cu problema mutată la alt nivel. Da? Știți că apa întotdeauna merge la fund, uleiul stă la suprafață. Și uh, nimeni nu dorește să plătească impozitele cele mai mari și atunci toată, atins să te separe de regimul uh, fiscal uh, mai povărător. În uh, același context, dacă ai două regimuri fiscale aplicabile, acest lucru este în defavoarea inspectorilor fiscali pentru că trebuie să respecte două regimuri în același timp, uh, în timp ce companiile din cele două regimuri pot alege pe cel pe care îl preferă. Bun. Bien. Mulțumesc. Aceste dezbateri sunt absolut pasionante. Mulțumesc uh, tuturor celor care participă și mai ales invitațiilor noștri, dar acum Eh, intrăm în criză de timp, așa că v-aș propune următorul lucru. Voi da cuvântul succesiv tuturor reprezentanților grupurilor politice care au cerut cuvântul și apoi veți răspunde tuturor deodată. Și voi cere oratorilor din partea grupurilor politice să intervină cât mai pe scurt și să se concentreze pe întrebări întrebarea sau întrebările pe care doresc uh, să le pună, să uh, solicitările lor de, de mm, completări și așa mai departe. Are cuvântul mai întâi domnul Niedermayer din partea PP-ului, care este și raportor în Comisia Econ. Vă rog. Uh, Mr. Chairman, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să le mulțumesc oaspeților noștri apreciez interesul și eforturile pe care le depuneți dumneavoastră în acest domeniu. Vă mulțumim pentru prezentarea sub titlul Unhappy Meal. A fost un document fascinant. Există temeri cu privire la situația actuală. Vrem să subliniem că avem de-a face cu uh, strategiile agresive de impozitare uh, de evitare a uh, impozitării la companii. Sunt practici inacceptabile și um, vrem să le facem, vrem să le scoatem din legalitate. Cam aceasta este, uh, aceasta este și ideea lui domnului Lamazur. Problema este că sunt practici Uh, care sunt uh, nedrepte și neloiale, creează inegalități uh, în ceea ce privește competitivitatea. Apoi, um, sperăm să găsim instrumente eficiente, cu costuri eficiente, dar acest lucru nu este greu. Nu este ușor de găsit. Vom avea nevoie de foarte mult timp, de în următoarele săptămâni și luni. În uh, prezentările dumneavoastră am uh, identificat patru recomandări. În primul rând, suplimentarea fondurilor, resurselor administrațiilor financiare, uh, legislația de regimul de impozitare și acea bază comună de impunere. Vreau să vă întreb dacă există și alte recomandări. Permiteți-mi să fiu de acord cu dumneavoastră când vine vorba de administrațiile fiscale. Suntem de acord că avem nevoie de administrații eficiente și puternice, însă aici nu avem de-a face nu avem de-a face cu practici ilegale, ci cu practici neloiale. În același timp, haideți să subliniem că uh, nu uh, știu uh, exact cum va arăta sistemul uh, fiscal pe viitor, pentru că trebuie să fie unul foarte complex. Uh, de, trebuie să ne gândim și la contribuabil în același timp. Um, în, uh, în prezent uh, nu trebuie să împovărăm uh, din ceea ce privește, privește nivelul administrativ nici întreprinderile, pentru că acesta ar putea afecta și locurile de muncă. Mulțumesc, domnule coleg, doamna Ana Gomej, de la Socialdemocrați. Mai întâi vreau să mulțumesc și domnului Ralia de la sindicatul portughez. Așa este, într-adevăr. În Portugalia, clasa de mijloc plătește impozite, cei bogați nu plătesc impozite. A existat o amnistie fiscală în 2012, în ciuda troicii, și 7,5% din capitalul lor a fost uh, plătit sau a fost prețul plătit uh, pentru uh, impozitele readuse în țară. Lista pe care au cerut-o portughezii atunci cu numele companiilor a arătat situația respectivă. Administrația financiară știa acele cazuri și se pune întrebarea care erau sumele care mai puteau fi impuse acelor companii. Un miliard de euro se vehicula atunci. Am, avem 20 de companii listate la bursă, dintre care 19 și-au sediul în afara țării, în afara Portugaliei. Și este un sistem uh, pervers care promovează o concurență în uh, Europa și aceste decizii fiscale sunt până la urmă scutiri de taxe de care pot profita companiile. Și de asemenea fondurile pot profita de astfel de excepții sau scutiri de taxe Practic că trebuie văzut care sunt impozitele pierdute pentru bugetele de stat. În Portugalia s-a atins la un uh, s-a atins un anume un prag. E vorba despre un prag uh, depășit acolo. Există uh, lista VIP care s-a elaborat acolo, pe care apar numele companiilor respective politicieni de rang înalt au fost amestecați în astfel de cazuri. Inspectori financiari au aflat uh, anumite încălcări ale regimului fiscal și de aceea s-a elaborat această listă VIP cu numele politicienilor implicați în astfel de cazuri. Uh, este și problema așa numitelor free ports, porturilor libere în care nu se plătesc impozitori. Domnul Luque? Vă mulțumesc mai întâi eh, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. În principiu am două întrebări. Domnul Niedermayer a spus că nu este vorba despre fraudă fiscală sau despre uh, practici uh, ilegale, despre evaziune, pentru că, bineînțeles, uh, ei cad sub incidența legii respective, dar este vorba despre tehnici legale pe care noi le considerăm nelegitime, practici de evitare a impozitelor. Și atunci ne punem întrebarea la ce va, va ajuta uh, mai mult personal, pentru că până la urmă nu este sarcina inspectorului financiar să uh, examineze astfel de cazuri. Și tocmai de aceea întrebarea este dacă există anumite uh, reglementări cu privire la atribuțiile inspectorilor financiari, în, tocmai în identificarea acestor practici uh, legale, dar nelegitime, cum, după cum spunem. Și există și uh, un sistem de, de feedback, de transmiterea informațiilor către factorii politice, uh, factorii politici în astfel de cazuri. Deci trebuie să se facă o diferențiere între evitarea voită care duce la prejudicii pentru alte state, deci practic evitarea transfrontalieră a impozitelor. În astfel de cazuri nici nu există uh, un interes al administrației financiare din țara respectivă. Și aici îmi pun întrebarea care sunt penalitățile sau care sunt sancțiunile pe care, la care se pot aștepta denunțătorii Um, în momentul în care se uh, comunică astfel de cazuri. Și apoi problema tehnicilor nedorite în, în țara respectivă, atunci când se profită de lacune în legislație. Sunt lacune nedorite de administrațiile financiare și de uh, autorități în general. Există mecanisme cu privire la um, transmiterea informațiilor. Există mecanisme de stimulente tocmai pentru ca astfel de cazuri să fie raportate. Apoi Comisia a preluat propunerile cu privire la îmbunătățirea transparenței uh, de, deciziilor fiscale. Deci, printr-un schimb automat de informații, un schimb uh, trimestrial între cele 28 de state membre. Dumneavoastră v-ați plâns de lipsa de personal și foarte pe scurt vreau să vă spun, toate aceste informații care trebuie uh, preluate uh, trimestrial pot fi prelucrate, le puteți uh, administra având în vedere lipsa de personal și vă ajută aceste informații? Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg. Mazi, pour la GUE. Domnul Fabio de Mazi de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, și invitațiilor noștri pentru precizările foarte prețioase. Am mai întâi o întrebare în legătură cu publicarea deciziilor uh, fiscale. Eu cred că nu ne-am aflat în această sală dacă nu s-ar fi făcut publice anumite informații Eh, dacă acestea nu ar fi fost divulgate de așa numiți whistleblower, eh, divulgatori. Eh, deci este vorba de, de informații cu caracter public, de interes public, care până la urmă arată dacă cineva, companie sau persoană privată, plătește sau nu plătește taxele și impozitele pe care le datorează bugetului de stat Ehm, comisarul uh, competent, ehm, a, ehm, domnul Moscovici, a spus că el de fapt și-ar dori așa ceva, dar nu are o majoritate în Colegiul Comisarilor. Sigur că înțeleg din partea doamnei Salson că sindicatele au uh, făcut deja propuneri pentru posibilitatea divulgării sau publicării unor informații uh, în condițiile păstrării protecției datelor cu caracter personal. Adică uh, dacă denunțătorii divulgă niște informații care sunt de interes public, atunci să existe și posibilitatea protecției lor, protejării lor adecvate. Așadar vreau să vă întreb, stimată doamnă, dacă nu credeți că de- există deja soluții suficiente pentru a face publice aceste informații fără a prejudicia secretele comerciale sau de afacerile companiilor între Germania și Luxemburg în, ultimul, în ultimele luni s-a desfășurat un studiu de impact asupra efectului pe care uh, divulgarea LuxLeaks uh, l-ar fi avut asupra um, pierderilor fiscale germane. Uh, concluzia acestui uh, studiu de impact este că, datorită sistemelor, sistemelor fiscale foarte complexe și multiple, și datorită faptului că auditul financiar pentru peste 150 de companii germane vizate acolo nu era încă finalizat, uh, nu se putea uh, face o apreciere foarte clară a pierderilor fiscale germane. Uh, vreau să vă întreb de aceea, dumneavoastră a spus că între 10 și 30% se cifrează pierderile de personal pe care le aveți. Um, și în Germania, de pildă în landul Hesa, am avut inspector fiscal Uh, care uh, au fost, uh, au găsit niște fraude fiscale foarte importante, dar care apoi au fost coși, să spun așa, din câmpul muncii prin niște certificate medicale și de altă natură care au fost uh, fabricate. Uh, care este așadar nevoia de personal de, uh, pe care o reclamați dumneavoastră? Domnul Sven Gigol. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, și vă mulțumim pentru prezentările făcute. Nu vreau să repet cele spuse de colegi, de aceea trec direct la niște întrebări foarte concrete. Uh, unii dintre dumneavoastră ați uh, invocat uh, uh, dificultățile pe care le au autoritățile publice și cele fiscale în a fi competitivi în, în relație cu marile companii. În lista noastră de cereri de doleanțe ați um, solicitat măsuri concrete pentru descurajarea Uh, descurajarea evaziunii și a um, uh, evitării plăteții, uh, plății taxelor. Puteți să faceți așadar propuneri pentru contracararea acestor practici. În Renania de Nord-Vestfalia văd de pildă că de multe ori, inspectorii fiscali uh, uh, se transferă din sectorul public în cel privat pentru că, după o pregătire și o perfecționare inițială, uh, primesc în sectorul privat salarii mult mai mari. M-a frapat exemplul Portugaliei care ne-a fost prezentat, pentru că Portugalia ar trebui să aibă un interes uh, declarat vădit în recuperarea creanțelor fiscale și vreau să vă întreb dacă a existat vreo presiune din partea partenerilor europene a Troicii în, în acest sens și dacă aceste presiuni au dus, au contribuit și ele eventual la reducerile de personal? din partea celorlalți uh, reprezentanți al uniunilor fiscale, m-ar interesa și exemple din alte țări, dacă există. În final, dar nu în cele din urmă, vreau să repet întrebarea raportorilor. Nu mi s-a uh, părut, mi s-a părut foarte concrete recomandările dumneavoastră. De ce uh, Eh, de ce personal, de ce eh, facilități, de ce măsuri concrete aveți nevoie pentru a realiza un schimb automat eh, de informații între autoritățile financiare și fiscale din statele membre, pentru că nicio autoritate nu-și divulgă așa în mod voluntar informațiile pe care le acules cu mare efort. Mulțumesc și acum reprezentantul grupului EFDD. Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor invitaților pentru prezentările lor care au o adevărată valoare adăugată cu multe informații interesante. Am uh, mai multe întrebări foarte rapide. Întâi, în legătură cu personalul, ne-ați explicat bine impactul măsurilor de austeritate și reducerilor bugetare în uh, structurile administrațiilor uh, fiscale în practic toate statele membre ale Uniunii Europene. Acum, în legătură cu cifrele, devin la întrebarea colegului de Mazi. Cum evaluați resursele necesare numeric pentru ca aceste uh, administrații să fie cu adevărat eficiențe și există o estimare a sumei Uh, pierdute de statele membre prin lipsă de impozite um, din cauza lipsei de personal. Deci, ce sumă nu a fost recuperată în impozite din cauza uh, personalului uh, insuficient? ar fi interesant să se înțeleagă care sunt costurile și beneficiilor uh, dacă ați avea mai mult personal și uh, astfel v-ați putea recupera uh, mai mulți bani. Apoi, în legătură cu transparența, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu propunerea Comisiei și a comisarului Moscovici, mai ales în legătură cu personalul administrațiilor fiscale din statele membre. După părerea dumneavoastră, aceste mase de informații care va sosi prin schimbul automat de informații între statele membre privind deciziile fiscale va putea fi gestionată în mod eficient și va aduce rezultate atât uh, în cadrul statelor membre cât și apoi la nivelul Comisiei Europene? Poate ar fi nevoie ca aceste documente să fie accesibile tuturor uh, asociațiilor private sau experților privați, de asemenea pentru că și aceștia să-și aducă gratuit contribuția la analizarea acestor documente. Și apoi în legătură cu transparența. După părerea dumneavoastră, există suficientă transparență pentru a elimina aceste practici? Și eu cred că nu. Și tocmai pentru că nu va fi posibil, din motive bugetare, să crească uh, personalul administrațiilor fiscale, cred că trebuie să se acționeze uh, prin uh, comunicare în legătură cu aceste decizii fiscale. Apoi, în, taxul, în, în cazul McDonald's, este de necrezut cum o, cu, cum o întreprindere ca McDonald's participă de uh, avantajele din Luxemburg fără a avea staff în Luxemburg, fără a avea activitate de cercetare și dezvoltare, fără să fi crescut în ultimii ani cumva uh, bugetul pentru tehnologie, pentru cercetare și dezvoltare din partea acestei întreprinderi. Mulțumesc! Și acum, pentru neafiliați, de cuvântul doamna Capel. Danke, die Präsidentin. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc președinților confederațiilor sindicale, precum și doamnei Salson, pentru prezentarea sa deosebit de idedită, care cu siguranță va fi un impuls pentru optimizarea activității în comisia noastră. Am auzit din partea dumneavoastră astăzi că măsurile de austeritate din, de, care au implicat administrațiile dumneavoastră financiare duc la o reducere a veniturilor uh, fiscale la buget și că, uh, nu, și că împiedică și lupta împotriva uh, fraudei și evitării plății fiscale, plăților fiscale. Vreau să întreb pe doamna Salson, ați vorbit aici despre evitarea plății impozitului corporativ Eh, vreau să întreb da, ce se poate face aici, ce dumneavoastră vorbeați de o neplata a taxelor în valoare de 1000 de miliarde de euro. Puteți să ne spuneți eh, cât din aceste 1000 de miliarde de euro eh, reprezintă fraude și cât doar evitare. Apoi, programele de austeritate și programele de austeritate din administrație în special au adus la o reducere a personalului în administrațiile fiscale. Eh, Grecia se plânge de eh, lipsa a zeci de mii de inspectori eh, fiscali. Sigur că sperăm că aceste măsuri de austeritate nu se vor aplica și altor state membre. Și vreau să întreb dacă uh, nu există totuși posibilitatea ca personalul existent să poată lucra mai eficace, pentru că reprezentantul din Belgia a spus că în Belgia există un raport declarat de 5 la 1 venituri ale unui inspector, realizate de un inspector fiscal față de salariul său, costurile de personal pe care le comportă. Uh, în plus, uh, sistemele fiscale diferite uh, din statele membre sunt uh, principala cauză cu siguranță pentru evaziunea pentru evitar, fiscală pentru evitarea plății impozitelor. Tocmai de aceea tot mai mulți, multe voci reclamă o simplificare și o, o armonizare a regimurilor fiscale. Ce propuneri puteți să ne faceți în uh, Uh, această direcție. Domnul Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte, și celor care au ținut discursuri, uh, pentru că au aruncat uh, lumina asupra acestui capitol. Sunt conștient că noi câteodată, la nivel politic, îi liniștim pe oameni și în realitate ceea ce le promitem nu se întâmplă de fapt. De aceea întrebarea mea uh, la nivel practic, dacă e nevoie de aceste decizii fiscale din 3 în 3 luni um, și uh, uh, atunci ele trebuie puse în practică. Ați spus că aveți personal redus, dar întrebarea este dacă personalul existent dispune uh, de informațiile necesare și are experiență și a fost instruit în acest sens. De exemplu, dacă are loc acest schimb de informații în mod automat, ați spus că există uh, tot felul de acorduri bilaterale cu privire la acest schimb de informații, există și acele comisii rogatorii. Cum putem să ne imaginăm că funcționează lucrurile, nu numai din punct de vedere al legislației naționale? Cum pot uh, să compar aceste date? Există baze de date cu traducerile ter- diferi, diferiților termeni în uh, celelalte limbi străine. Cum uh, putem uh, să schimbăm uh, data, uh, datele actuale? A existat uh, uh, și o decizie cu privire la auditurile financiare la companiile mari. Deci uh, trebuie să cineva să-și asume răspunderea în astfel de uh, Uh, situații. Dar nu a existat un uh, supracontrol și aici întrebarea cum poate se poate desfășura acel supracontrol. Este nevoie de restructurare a administrațiilor respective la companiile bancare, la uh, asigurări. Există așa numitele reguli de conformitate. Um, uh, câteodată un departament nu poate colabora cu alt departament. Oare este nevoie și aici de modificări ale regulamentelor uh, în vigoare? Poate că este nevoie de investiții financiare în resurse, după cum s-a spus. Uh, vă mulțumim. Mulțumim, uh, stimate coleg, doamna Perez. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru că, din câte am auzit, mai ales din prezentarea studiului privind cazul McDonald's, cred că până la urmă această anchetă ar fi trebuit fi făcută de comisie, de serviciile publice. Faptul că sindicatul uh, serviciilor publice reface acest lucru este totuși un semnal bun și rezultatul este foarte valoros în munca noastră. Uitându-mă în jurul meu, am uneori un sentiment ciudat negativ în legătură cu aceste decizii fiscale, pentru că, până la urmă, ele reprezintă cazuri uh, particulare de interpretarea legislației. Toată lumea trebuie să cunoască legea, legislația e publică. Deci cum putem să punem capăt acestui argument al OCD-ului sau a unor, al unora, cum că schimburile de informații între administrații ar trebui să funcționeze pentru a crea un, clia, un climat de încredere între administrații. De fapt, administrațiile fiscale ar trebui să considere că, până la urmă, dacă transparența e completă, toată lumea are de câștigat. Pentru că, dacă nu, uh, se vor afla într-o situație ciudată. Pe de o parte, trebuie să uh, umple trezoreria statului, să, să ridice impozite și, pe de altă parte, se confruntă cu un sistem care, <laughs> practic, creează uh, o fugă organizată de, de capitaluri. Știu că doriți mai multă transparență și doriți să aveți posibilitatea dumneavoastră, care sunteți în linia întâi în această luptă, să aveți acces la informații pentru a, purta această, a putea purta această luptă mai bine, dar până la urmă, cum putem convinge administrațiile că în interesul lor să favorizeze această transparență și problema cooperării este una majoră pentru ele, pentru că am impresia că prea mult ne învârtim în jurul acestei probleme. Și o întrebare poate mai delicată. Știți, cunoașteți cazuri în care deciziile fiscale vor, au fost uh, luate sau asociate unor cazuri de corupție și cum se poate verifica la ce nivel uh, în administrații, aceste decizii fiscale au fost uh, luate. Există întotdeauna un control mm, al întregului lanț ierarhic în administrația fiscală pentru a permite aceste decizii fiscale. Și o ultimă întrebare. Tot vorbim și ați vorbit și dumneavoastră mult despre lipsa de mijloace în administrațiile fiscale, despre cercul vicios care face ca prin uh, măsuri de austeritate anumite administrații, inclusiv cele locale, au trebuit să-și reducă numărul controlorilor sau numărul persoanelor care se ocupă de colectarea impozitelor dar ce părere aveți despre situația de la comisie? Pentru că acum se lansează anchete, dar de multă vreme am avut, multă vreme am avut impresia că comisia ezita să inițieze astfel de anchete, spunând că nu are mijloacele necesare. Nu credeți că trebuie ca și noi să ne organizăm cumva pentru ca comisia să ne fie un aliat mai uh, puternic în această luptă împotriva evaziunii sau optimizării fiscale excesive. Vă mulțumesc! Mai am încă șase solicitări de la cuvântului, dar din păcate nu le pot răspunde pozitiv, îmi pare rău. Deja deci avem un sfert de oră întârziere în programul nostru. Și după cum am spus, am organizat dimineața de azi în două părți care trebuie să fie egale. și nu aș dori să ne organizăm lucrările în defavoarea unei dintre cele două grupuri de invitați. Deci al doilea să aibă de suferit din cauza primului. Așa că v-aș propune ca fiecare să răspundeți în două minute la principalele întrebări și răspunsurile mai detaliate pe care le așteaptă deputații să ne le trimiteți în scris, prin e-mail sau verbal, după ședință, să mai discutați cu raportorii, pentru că dacă nu, nu vom uh, reuși să gestionăm timpul. Nu știu cine dorește să înceapă, poate doamna Samson, ca să vă iau în sens invers. Deci vă rog doar două minute. Uh, trei lucruri cu privire la măsurile suplimentare sau la modificările de legislație necesare combaterii fenomenului. Ce aș spune eu? E nevoie de uh, guvernanță, e nevoie de comisie, e nevoie de parlament pentru a crea o legislație bună în serviciile publice și trebuie să um, promovăm ideea de legitimitate a impozitelor. Companiile mari nu numai că evită aceste impozite, ci ele fac lobby în favoarea reducerii uh, impozitului corporativ. Trebuie să schimbăm această filozofie. Trebuie să impunem un sistem progresiv de impozitare Trebuie să uh, implicăm aici cetățenii și companiile. Și nu suntem de acord aici cu compania care uh, are o abordare foarte rigidă a impozitării. Um, uh, se spune acolo că reglementările cu privire la impozite țin doar de domeniul afacerilor, dar nu este așa. Este nevoie de o viziune mult mai holistă eu cred că acesta, acesta ar fi un lucru important. Apoi, întrebarea legată de denunțători. Am avut o întâlnire de curând cu Antoine de Tur, care este probabil unul dintre denunțători în scandalul LuxLeaks. Mulțumită acestor denunțători, um, respectiv în cazul lui Antoine de Tur, uh, am aflat de amploarea industrială a acestor decizii fiscale și da, cred că ei trebuie pro, uh, protejați. Este în interesul general ca informațiile să prevaleze în fața secretului uh, comercial. Este o directivă care este în discuție cu privire la secretul comercial și cred că trebuie să existe um, restricții ale acestui uh, secret comercial, lucru pe care îl dovedește și scandalul LuxLeaks, pentru că sunt lucruri care trebuie aflate, ele fiind de interes public. Deci, practic, denunțătorii nu trebuie să fie sancționați sau chiar arestați. Cum putem să-i protejăm? Eu cred că este nevoie de un mecanism legal nou care să le ofere protecție denunțătorilor. Deci eh, vom eh, susține orice inițiativă legislativă a Uniunii Europene în acest sens. Și ca încheiere, mulți au spus că evitarea impozitelor este legală și că de aceea trebuie schimbată legea. Eh, cum se poate ca McDonald's să profite de aceste prevederi? S-a întrebat mai devreme. În anumite cazuri, cred eu, există limite um, ale definiției, dar sunt limite foarte subțiri, foarte fragile între acești termeni, evitarea impozitelor, uh, evaziunea fiscală și așa mai departe. Um, însă totul ține de uh, dovezile care trebuie aduse, pentru că cei care acuză trebuie să aducă dovezi. Um, um, există o conformitate cu regulile OECD, deci există un cadru legal global care trebuie luat în calcul în acest sens. Deci trebuie să evaluăm într-o primă fază, la o examinare, dacă este vorba de o practică legală sau nu și dacă este una legală, atunci trebuie să schimbăm legislația care permite astfel de practici. Cred că, sper că vor exista uh, schimbarea legislației cu privire și la drepturile de autor. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, nu pot decât uh, să susțin ce a spus antevorbitoarea mea, doamna Salson. Sunt de părere că fiecare companie trebuie să știe că dacă faci afaceri în Europa, trebuie să plătești impozite. Și este foarte important ca aceste declarații să fie publice, ca această idee, această deviză să fie răspândită. Deci nu trebuie să existe posibilitatea sustragerii de la plata de impozite. Există companii care au o politică corectă, loială în acest sens? Și asta e o întrebare justificată. Mulți spun că trebuie simplificat codurile fiscale. Și toți cer acest lucru. Este un program cerut, însă de la bază nu aflăm nimic, pentru că acolo nu se întâmplă nimic. Și ar fi important ca lucrurile să înceapă acolo. Și apoi, cei mai mulți cetățeni pe care noi îi reprezentăm, sau cei mai mulți dintre cetățenii pe care îi reprezentăm, au legături directe cu aceste decizii dar deci, ei nu sunt cei care emit acele decizii. Deci vorbesc acum despre inspectorii uh, financiari, ci deciziile fi- fiscale vin de undeva de la un nivel superior. Mulțumesc. Acum câteva cuvinte domnului Raia pentru a răspunde la întrebarea legată de Portugalia, foarte pe scurt. Da, într-adevăr, trebuie să ne gândim la uh, Uh, distinția între practici legale sau legitime, ilegitime și adevărata fraudă fiscală. Atunci când discutăm despre decizii fiscale de diferite tipuri, vorbim de lipsă de moralitate, pentru că cei care caută aceste avantaje fixale maxime prin astfel de compromisuri nu au moralitate și de aceea e nevoie de transparență, pentru că opinia publică reușește să facă lucrurile să evolueze pentru a merge spre dispariția acestor practici și de aceea cerem transparență tocmai pentru opinia publică și în Parlamentul European astăzi Comisia um, nu se teme, ne întâlnim cu uh, cei de la Taxud care sunt foarte voluntari, așa cum a fost și domnul Covaci în raportul despre care vorbeam la începutul uh, prezentării. Dar în ceea ce privește complexitatea subiectelor, dacă mâine vor apărea fluxuri considerabile de informații pentru a le trata sau doar pentru a preveni Uh, sau pentru a justifica ceva, e nevoie nu doar de mijloace tehnice, informatice și trebuie să se trateze aceste fluxuri de informații și pentru asta e nevoie de oameni bine formați care pot să coopereze între ei pentru că primesc, lim, uh, primesc uh, informații în tot felul de limbi și așa mai departe. Ne bucurăm că am suscitat atâta interes astăzi. Aș spune doar că Comisia de multe ori discute cu administrațiile noastre centrale, dar, în general, spun că totul merge bine și că noi, cei de la impozite din teritoriu, trebuie să facem mai multe. Dar nu asta e realitatea. Realitatea este cea legată de dificultățile pe care le-am prezentat. Deci, în ceea ce privește abordarea privat legată de gestionarea sau atribuția deciziilor fiscale, în loc de opacitate în decizii care de multe ori se iau în birourile administrațiilor centrale sau în ministere, poate ar fi mai bine să existe un colegiu de experți care ar putea fi creat sistematic pentru a decizii în legătură cu condițiile în care se poate, ofer, se poate lua o decizie fiscală și pentru estimare nevoia nevoilor noastre în, la nivel de personal. Vom face astfel de contribuții pe viitor, dar trebuie să analizăm cifrele în ultimii 10 ani. În Franța, cel puțin, s-au suprimat 30.000 de posturi în uh, acest domeniu și chiar uh, dacă au avut loc evoluții tehnice importante între timp, la nivel uh, digital, informatic, dar totuși Există nevoi importante astăzi și mai ales la nivel de cadre calificate, pentru că nu mai e nevoie de atât de multă muncă de secretariat, pentru că informatica a rezolvat această problemă. Și sprijin ceea ce spune doamna Sanson, să atenție, doamnelor și domnilor, un lucru important pentru noi, agenții de la impozite, putem fi atacați uh, pentru date furate și de aceea trebuie să ne gândim la protecția agenților care se confruntă cu un risc personal dincolo de sancțiunea disciplinară. Și acum dau cuvântul colegului din Portugalia. Muito brevemente. Eu... Foarte pe scurt. Cred că niciodată nu a existat transparență în ce privește schimbul de date în Europa. Pentru că situația e pur și simplu um, felurător. Uh, statele membre sunt într-o competiție fiscală unele cu altele. Da? Pentru că și Portugalia are o uh, bază consolidată de, de impozitare corporativă uh, într-un anumit fel pentru că este în competiție cu altele. Deci câtă vreme nu există un regim fiscal armonizat, eh, întotdeauna va exista o competiție între state și câtă vreme există competiție de state este, eh, este ridicol să te gândești că va exista o transparență în comunicarea eh, datelor fiscale. Da? Adică așa se realizează Uh, situații în care uh, o uh, companie declară venituri într-o parte, le realizează în altă parte. De multe ori noi nu avem posibilitatea să întrebăm unde au fost realizate unde au fost realizate și cum au fost realizate aceste cifre de afaceri și de multe ori am putut practic decide impunerea doar pe baza unor date parțiale care ne-au fost furnizate. De multe ori, băncile naționale dețin, de pildă, informații pe care administrațiile financiare nu le dețin. Și de multe ori există grațieri, să spunem așa, pentru companii care au încălcat un anumit regim fiscal despre care uh, Eh, nu există niciun fel de detalii disponibile la administrațiile eh, financiare. În Portugalia, eh, creanțele fiscale cu care ne confruntăm sunt momentan situate la 14 miliarde de euro. Acesta este minusul de venituri din impozite pe care trebuie să îl, uh, trebuie să îl uh, compensăm. Și pentru asta avem nevoie de mai mult personal, avem nevoie de calculatoare, de editor, pe care deocamdată nu le avem. Du uh, whistleblowing, respect... Poate în legătură cu așa numitul whistleblowing sau obligațiile funcționarilor care în uh, exercițiul funcțiunii uh, constată un caz de corupție sau excrocherie, într-adevăr uh, acest lucru este foarte important și conform codului penal este obligat în caz de spălare de bani sau corupție, este obligat să denunțe acest caz procurorului. Apoi, s-a pus o întrebare în legătură cu deciziile fiscale, dacă cineva uh, Uh, constată că un caz depăsește un caz normal de interpretare a legii fiscale, aici poate fi vorba de excrocherie și atunci funcționarul trebuie din nou să transmită dosarul procurorului. Confirm și ceea ce a spus doamna în legătură cu Antoine Del Tur. Într-adevăr, acesta este anchetat în Luxemburg și riscă uh, să, un proces penal. Um, doresc să mai adaug un lucru spus uh, cu ocazia comunicatului de presă de pe 18 martie. Nu am în față. Euh, c'est la Commission qui, qui a dit elle-même que. Attendez, je vais le trouver. La Commission étudiera donc. Ce... Comisia. Comisia spune că este aliata eh, inspectorilor. Spune că Comisia va studia posibilitatea de a eh, include noi uh, exigențe legate de transparență pentru întreprinderi, inclusiv publicarea datelor fiscale din partea multinaționalelor. Deci Comisia va studia posibilitatea într-o astfel de exprimare constatăm o anumită ezitare din partea Comisiei. Nu există o voință foarte clară de a acționa imediat, în mod hotărât. Foarte bine, mulțumesc. Este un stil diplomatic de exprimare. Vă mulțumim că dumneavoastră nu v-ați exprimat diplomatic ne-ați uh, vorbit uh, din potrivă foarte direct și toți colegii cred că sunt foarte interesați de prezentarea dumneavoastră, de răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la a doua parte a reuniunii din această dimineață și acum dau cuvântul reprezentanților profesiunilor care joacă un rol foarte important în uh, interpretarea și aplicarea legislației uh, din domeniul privat, deci din afara administrațiilor publice, pentru că i-am ascultat deja pe reprezentanții sindicatelor uh, administrațiilor publice. E vorba de Federația Confederația Fiscală Europeană, Federația Independentă a Contabililor și organizația Independent Retail Europe. Are cuvântul mai întâi domnul Hank Koller, președintele Confederației Fiscale Europene și vă rog pe fiecare să respectați timpul de 10 minute prevăzut pentru prezentări și apoi trecem la partea întrebări și răspunsuri, așa cum am făcut-o și în prima parte. Domnule Koller, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Confederația Europeană a consilierilor fiscali se bucură să fie reprezentate azi aici, nu pentru că am avea obiective politice sau interese politice, ci pentru că avem ceva de oferit tuturor celor din sală, adică experiența noastră. De ce dorim să vă punem la dispoziție experiența noastră tuturor celor care au nevoie de ea. E normal, în primul rând, pentru clienții care ne plătesc pentru serviciile noastre, dar și uh, un lucru recent uh, pentru societate, pentru că responsabilitatea consilierilor uh, fiscali față de contribuabili uh, este un mediu în schimbare. Ne-am considerat întotdeauna uh, Uh, persoane dintr-un domen tehnic care nu orice căuta în dezbateri politice, dar se pare că nu mai e așa. Nu mai e posibil acest lucru. Nu e un lucru rău și de aceea eu vă prezint experiența noastră, nu doar în aceste 10 minute, pentru că nu vor fi suficiente, și, fiți uh, pentru a vă invita să discutați cu noi, pentru că multe lucruri sunt înțelese greșit. De exemplu, s-a menționat azi deja un lucru și anume faptul că noi suntem un sector care uh, promovează evitarea plătirii taxelor. Consilierii fiscali, așa cum mm, sunt definiți de OCDE, au un rol important în sistemul uh, fiscal pentru ca acesta să funcționeze și pentru ca clienții să își respecte obligațiile. Fără consilieri fiscali, acest lucru ar fi foarte dificil, dacă nu chiar imposibil. Așa, așa numită optimizare fiscală excesivă sau agresivă este de asemenea o realitate a consilierilor fiscali, dar să nu uităm că majoritatea consilierilor fiscali, consilierilor fiscali nu lucrează doar pentru multinaționale, ci și pentru IMM-uri. 90% din activitatea noastră este în slujba IMM-urilor uh, pentru a respecta legea fiscală. Deci, cred că este o imagine greșită dacă uh, ne numiți sectorul care promovează evitarea plătirii impozitelor. Nu voi face acum declarații în legătură cu ce de doriți sau nu, pentru că acestea sunt decizii politice. Eu vă voi prezenta doar câteva observații și putem reveni asupra lor acum sau mai târziu. Deci câteva observații în legătură cu modul în care identificăm noi din perspectiva noastră uh, ce se întâmplă în dezbaterea actuală. Deciziile fiscale, după părerea noastră, sunt instrumente foarte bune pentru a oferi uh, certitudine atunci când uh, contribuabilii in, sunt, uh, participă la o tranzacție să știe cum va fi aceasta tratată din punct de vedere fiscal. Da, certitudine reprezintă o confirmare a modului în care se va aplica legea și dacă acest lucru se face corect, nu e nicio problemă, suntem cu toții de acord. Poate include de asemenea Uh, situația în care această decizie fiscală confirmă probleme um, și suntem de acord că situația nu mai funcționează dacă deciziile fiscale uh, includ mai mult decât am spus deja și se oferă avantaje private anumitor companii pentru că atunci acest lucru, bineînțeles, nu este, este incorrect față de alte companii și falsifică concurența. Deci această planificare fiscală uh, de nedorit uh, este incorrectă, dar pentru cine? Este, bineînțeles, incorrect pentru celelalte companii, pentru că uh, nu se permite funcționarea normală a concurenței și Practic, întrebarea nu este cine are de pierdut. În exemplu McDonald's, nu-mi place să discut despre anumite cazuri, pentru că nu cunosc toate detaliile, dar haideți să revenim la ce s-a spus despre cazul McDonald's. Se pare că plata uh, comisioanelor în urma francizelor nu e problema. Uh, există o uh, proprietate intelectuală, există o valoare creată din francize, deci plata de royalties e uh, acceptabilă, dar problema este că venitul din comisioanele în urma francezilor nu, sunt aproape de, nu este aproape deloc impozitat și acest lucru este incorrect uh, și este deci foarte, foarte puțin impozitat. Ce țară are de pierdut? Multe din aceste exemple publicate în perioada actuală, observați că țările care au avut de pierdut, deci venitul neimpozitat ar fi trebuit să fie impozitat într-o țară, să spunem lucrurile neutru, într-o țară care, care voit sau implicit permite acest lucru. În cazul McDonald's nu e vorba de o companie europeană, dar statele europene plătesc comisioanele, în cazul acesta Luxemburgul sau um, filiala elvețiană și atunci ce țară ar fi trebuit să perceapă aceste venituri din comisioane dacă nu ar fi ajuns în Luxemburg. Și în cazul companiilor americane, acestea ar fi putut fi, stat, ar fi putut fi Statele Unite. Și atunci, voit sau implicit, se permite companiilor să facă acest lucru. Deci, atenție, dacă schimbăm legile în modul în care s-a propus, acest venit Mm, va fi impozitat în Statele Unite, nu în Europa. Deci, nu impozitele noastre ne sunt. Uh, uh, nu, nu, nu, nu ni se fură impozitele noastre, practic. Apoi, supraestimăm importanța uh, impozitului pe venit uh, al societăților. Acesta reprezintă o parte foarte mică din venitul național brut și chiar un procent mic al veniturilor din impozitele statelor, pentru că uh, costurile perceperii acestor taxe sunt ridicate. Noi, consilierii fiscali, trăim din asta și celălalt mesaj pe care doresc să-l transmit este că ce facem noi astăzi, ce face OCDE-ul astăzi, este să repare lucrurile folosind aceleași instrumente ca și în trecut. Poate ar fi nevoie de soluții mai radicale. În fine, transparența, da, nu avem obiecții la, mai, de la mai multă transparență, dar transparența nu trebuie să însemne uh, publicarea tuturor deciziilor fiscale în, uh, și a rapoartelor pe țări. E un lucru bun că statele uh, împărtășesc aceste informații între ele. Uh, dar eu nu cred că domeniul public, nu cred că în domeniul public trebuie să aibă loc aceste discuții, pentru că sunt lucruri foarte complicate și dintr-un detaliu nu se poate evalua întreaga situație și pe baza acestuia să existe o dezbatere în presă uh, și nu între autoritățile fiscale. Legiuitorii doresc să facă un lucru și politicienii doresc altceva. Doresc legislație simplă și corectă. Dar atunci când cineva dorește să facă o lege simplă, politicienii de cealaltă parte spun nu. Pentru unii sau alții, legislația nu e, nu e corectă și atunci legislația se complică. Nu cred că această situație se va schimba în anii următori. Apoi, țările sunt în concurență unele cu altele, doresc să fie în concurență unele cu altele. Uniunea spune că nu dorește ca statele sale membre să fie în concurență unele cu altele, dar pe de altă parte Uniunea Europeană spune că dorește uh, un uh, sistem uh, al impozitelor atractiv în Europa, ca Europa să fie uh, Uh, ca să fie uh, competitivă în lume, dar uh, Uniunea Europeană nu înseamnă lumea. Europa, Uniunea Europeană e mică față de restul lumii. Elveția nu e în Uniunea Europeană și majoritatea țărilor din lume nu sunt în Uniunea Europeană sau în Europa, deci puțină modestie n-ar fi rău. Mă voi opri aici pentru a nu vorbi prea mult. Bineînțeles, răspund la întrebări și pot să discut cu oricare dintre dumneavoastră, inclusiv cu sindicatele, pentru a evita neînțelegerile cu uh, experiența noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Coller. Are cuvântul acum domnul Buteri Staft, directorul general al Federației Experților Contabili din Uniunea Europeană. In Parliament, thank you for Mulțumesc, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc pentru invitația pe care ați lansat-o la această audiere importantă. Nu vă voi uh, plictisi cu descrierea instituției din care fac parte, dar aș uh, sublinea că Federația Europeană a Contabililor, FEE, uh, include contabil din toate sferele și de la toate nivelurile, din sectorul public, din administrația publică, din marile corporații. Este o asociație profesională care se angajează să este angajată pentru adaptarea uh, sistemelor contabile la uh, realitatea secolului 21. Colaborăm cu foarte multe foruri uh, profesionale, dar unele dintre punctele de vedere pe care le voi exprima sunt ale mele personale. Ceea ce este de actualitate astăzi este că criza financiară a supus la presiune extreme eh, sistemele publice de finanțare și sistemele fiscale publice. Și de aceea presiunea este asupra, pe umerii eh, legiuitorilor și practicienilor acum trei ani nu ne-am fi închipuit eh, o schimbare de paradigmă atât de radicală cum este astăzi de constatat. Însă ar fi ne etic și ne, incorrect să constatăm uh, că, să spunem că practicile uh, de ieri nu mai sunt uh, oportune astăzi. Vreau să fac câteva observații cu privire la nevoia de a crește transparența și simplificarea. Dezbaterea astăzi a arătat uh, că simplificarea terminologie, de pildă, ar fi foarte utilă, pentru că există foarte mare confuzie între diferiții termeni, o confuzie care, din păcate, nu ne ajută în dezbaterea noastră pe fond. Vă spun foarte univoc și foarte clar că Federația FE este angajată să lupte împotriva fraudei și evaziunii fiscale, dar evitarea plății impozitelor este legală și este rezultatul unei planificări fiscale care are în vedere soluțiile uh, cele mai sustenabile și uh, mai avantajoase pentru, cetăț- pentru subiecții impozabili, respectând legea. Nimic mai puțin și nimic mai mult. Într-o serie de state membre din Uniunea Europeană, instanțele judecătorești uh, au tras la răspundere uh, consilierii fiscali pentru activitățile lor de îndrumare fiscală pe care le prestează pentru clienți. Trebuie așadar de, uh, distins între în planificarea fiscală care este legitimă și cea care poate rămâne legală, dar este considerată ilegitimă pentru că în mod premeditat încearcă să evite plata unor taxe și impozite. Și așadar, rezultatul oricărei examinări sau investigații trebuie să respecte legea atât în literă cât și în spirit. Simplificarea, într-adevăr, ar fi, de util, ar fi de dorit nu numai terminologic, ci și din punct de vedere al procedurilor. Și vă dau un exemplu. Uh, în acest sens. Din păcate, statele membre nici nu sunt în măsură deocamdată să convină un uh, uh, nivel comun al TVA. Tocmai de aceea, nivelurile diferite de TVA, de impozitare, sunt exploatate de companii în avantajul lor. În multe, în multe țări, contabilii sunt aceia care ajută administrațiile guvernamentale să pună în aplicare noi proceduri, noi standarde. Legea fiscală este, legislația fiscală este foarte complexă, dar este complexă nu numai la nivel european, ci și la nivel fiscal național. Din păcate, de multe ori ă, modificările regimurilor fiscale sunt uh, menite să uh, acopere nevoi imediate și uh, nu, nu creează decât stimulente imediate sau elemente desuasive cu pe, create pe termen scurt. Asta nu rezolvă situația și din punct de vedere internațional situația devine chiar mai dificilă pentru că uh, Eh, Europa, în comparație cu alte regiuni de pe glob, este văzută ca o eh, zonă cu taxare și impozitare foarte eh, crescută. Și regimul fiscal rămâne de competența statelor membre. Asta înseamnă că riscăm consecințe fără precedent, pentru că regimurile fiscale nu sunt create nici de consilierii fiscal, nici de subiecții impozabili persoanele impozabile, ci de regimurile guvernamentale. Și credem de aceea că CCCTB ar fi o mare simplificare și în beneficiul corporațiilor, dar nu numai. Contabilii au lucrat de 15 ani la elaborarea standardelor CCCTB și totuși ele încă nu sunt realitate. În același timp, deciziile fiscale prezintă un pas spre transparență și um, certitudine juridică. Deci, deciziile fi fiscale nu trebuie descurajate, pentru că această, a, acest lucru ar crește cheltuielile pentru administrațiile fiscale. Cu cât mai multe uh, acțiuni sunt în, uh, în judecată, în instanță, cu atât mai mult crește incertitudinea juridică. Mi, se par, mi s-ar părea logic ca administrațiile financiare și fiscale să aibă un schimb pentru comunicarea datelor cu privire la deciziile fiscale. Și culmea că au posibilitatea să o facă deja, doar că nu se folosesc de aceste, aceste instrumente. Sigur că informațiile divulgate trebuie să fie informații pertinente, utile și divulgarea unor informații în masă nu vor ajuta nici corporațiile, nici interes, nu vor servi nici interesul public. Cred că există un risc crescut însă dacă se fac raportări țară, de la țară la țară. Pentru că nu poți să înțelegi situația, cifrele dintr-o raportare pe țară dacă nu înțelegi sistemul fiscal de acolo. De aceea o taxă, ă, o, o bază de calcul ă, consolidată ă, comună ar fi utilă. Informația este inutilă dacă nu există, pe de altă parte, resurse suficiente pentru a prelucra-o. Și mai trebuie să existe și capacități tehnologice și aptitudini de calificare profesională ce pot fi uh, asigurate doar prin voință politică corespunzătoare. Deci, transparența nu rezolvă toate problemele. Trebuie să regândim politicile fiscale. Mai întâi trebuie să înțelegem cum am ajuns acolo unde am ajuns, pentru că altminteri aceleași cauze și pe viitor vor produce aceleași efecte. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem noua realitate. Opinia publică a, participă, acum, participă acum în mod legitim la această dezbatere și nu se va da înapoi. Într-o economie digitalizată în care frontierele au roluri tot mai puțin importante, crearea de valoare nouă este mult mai dificil de legat de un teritoriu anume. Competiția pentru resurse, pentru talente, pentru investiții eh, străine, va crește și atunci eh, statele membre vor continua și ele, în mod firesc, să își adapteze regimurile fiscale. În principiu, competiția este bună, dar este nevoie de o oarecare reglementare minimă pentru a proteja piețele și interesul public în același timp. Asta înseamnă că statele membre trebuie să uh, convină standarde noi pentru uh, reglementarea competiției libere. Competiția fiscală trebuie să intre într-un proces de reformare, de mai bună legiferare, inclusiv prin amendamentele prezentate uh, de Parlamentul European sau de Consiliul European. Trebuie să fim deschiși spre aceste modificări pentru că nu putem ignora uh, modificările care au apărut în ce privește sustenabilitatea, durabilitatea economică și socială. Cu toții trebuie să participăm la găsirea unei soluții. Noi, cu toții, înseamnă toți, toate părțile interesate, de la contabil până la persoane impozabile, corporații și așa mai departe. Numai că, în final, doar legiuitorul poate să schimbe regulile și de aceea răspunderea răjuitorului este și colegiuitorilor este cu atât mai mare. Suntem convinși că politicile fiscale vizează societatea în ansamblul său și noi suntem dispuși să ne aducem contribuția la realizarea acestor obiective. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ravi Batiani, director al eh, Departamentului Juridic de la Independent Retail Europe. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. E greu de uh, urmărit uh, evoluția popularității inspectorilor financiari. Dar haideți să vă dăm uh, care, să vă oferim perspectiva comercianților cu amănuntul. Suntem o asociație a comercianților cu amănuntul, a retailerilor, practic. Avem din ce în ce mai mulți membri din întreaga Europa, vedeți uh, afișate siglele companiilor mari, sunt uh, retailer independenți, iar uh, aceste organizații sunt câteodată chiar formate de IMM-uri de retail. Mai avem și alte asociații de membri din Franța, Germania, Spania, din Marea Britanie. Pe acest diapozitiv, uh, care este unul foarte important, cred eu, aici puteți vedea contribuțiile uh, la economia europeană în ceea ce privește ponderea fiecare, fiecarei uh, retailer. Noi reprezentăm peste 160.000 de retailer peste 360.000 de uh, retailer. Cifra de afaceri uh, este de aproape un aproape un trilion. Um, retailerii independenți tind să fie piloni, uh, ai, piloni social ai comunităților locale. De aceea ei nu vor să fie percepuți ca companii care evită plata de impozite. Care sunt uh, provocările actuale? Um, comerțul online, retailerii trebuie să poată um, fi competitivi în ceea ce privește prețurile și serviciile, tocmai pe această piață a comerțului online. Deci să, să uh, fie competitiv în concursul cu aceștia. Iar această competiție este bună pentru consumator pentru că stimulează inovația. În acest context de, de competiție, um, trebuie să existe principii de loialitate. Dar există și situații de concurență neloială, pentru că uh, sunt condiții, sunt decizii fiscale diferite și uh, cuantumuri de eh, impozit diferite. De exemplu, eh, unul dintre membrii noștri, o companie națională, plătește 22% impozit pe profit și competitorul, eh, concurentul principal, o companie multinațională, a obținut o decizie de mai puțin de 1%. Deci nu sunt condiții egale de competiție. Deci cum pot membrii noștri să concureze în ceea ce privește prețurile, dar și serviciile, după cum spuneam mai devreme, cu uh, cei care plătesc de 20 de ori mai puțin sau 20% de fapt mai puțin impozit pe profit. Deci sunt condiții uh, neloiale sau condiții uh, inegale. Iar acest uh, lucru reprezintă o povară pentru companiile de retail. În același timp, cred eu, este că nu vedem, uh, nu vrem să vedem uh, o abordare de la nivelul inferior. Deci vrem o, o abordare holistă. Acum, când mă refer la aceste condiții de egalitate sau condițiile ne, uh, inegale. Povara uh, reprezentată de impozit este practic uh, transferată către IMM-uri, către companiile naționale și companiile multinaționale transparente. Companiile care se comportă conform cu codul fiscal au de suferit. Un alt lucru pe care l-am observat. Uh, TVA-ul este în creștere. Și acest lucru înseamnă o povară pentru cetățeni până la urmă, pentru că ei plătesc TVA-ul, care se regăsește în prețuri. Și acest TVA crescut, de fapt, este compensația pentru impozitele neplătite de companiile mari practic, cei care plătesc uh, impozite conform codului sunt ușor, ușor uh, împinși de pe piață pentru că nu pot fi competitive în ceea ce privește prețurile și serviciile, cum spuneam mai devreme. Antevorbitorii, moi, antevorbitorii mei au spus și au menționat uh, aspectul moral. Deci nu este neapărat o problemă de legalitate. Pentru că uh, ideea este de a avea o contribuție loială la uh, economie. Dacă este o chestiune juridică, atunci uh, statele membre pot iniția proceduri, uh, pot deschide dosare și uh, impune uh, anumite decizii. Dar când e vorba despre considerente morale, atunci trebuie într-adevăr să facem pași către o transparență fiscală. În acest moment nu cred că schimburile de informații sunt suficiente sau eficiente. Cred că trebuie să încercăm să propunem uh, acțiuni uh, concrete pentru a schimba comportamentul în acest nivel. Cum putem să încurajăm companiile să-și plătească o mare parte din impozite? Cred că ne putem inspira din practica OCDE Există un plan de acțiune acolo cu privire la transferul artificial de profituri. Au uh, existat anumite măsuri care au fost uh, relevante cu privire la divulgarea structurilor uh, din companii și divulgarea structurilor de impozitare. Au Uh, au existat uh, obligații de examinare a sediului real al, al companiilor, unde trebuie să se aplice impunerile fiscale. Și aceste date trebuie puse la, vigo- uh, puse la dispoziția autorităților. Atât la nivel național cât și internațional. Și acest lucru le-ar uh, oferi uh, administrațiilor financiare posibilitatea de a examina, de a cerceta situația din anumite companii. Încă un aspect pe care vreau să-l menționez, armonizarea uh, cotelor de impozitare. Nu știu dacă poate fi pusă în practică această armonizare. Ce trebuie să știm aici? Dacă armonizăm uh, ratele de impozitare, atunci profiturile vor fi transferate în afara Uniunii Europene. Și aș vrea să termin pe un ton optimist. În 2014, Consiliul European a promis uh, o garanție a competiției loiale și o combatere a evaziunii fiscale. De asemenea, s-a spus că este nevoie de o uh, întărirea luptei împotriva evitării impozitelor. Iar asta îmi um, arată că există o voință. O serie de întreprinderi și cetățeni se bazează chiar pe comisia dumneavoastră uh, în acest sens. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult pentru mărturia unei organizații care reprezintă întreprinderi mai ales mici și mijlocii și, așa cum ați arătat, acestea nu pot să aibă acces la aceleași practici ca și întreprinderile multinaționale. Din păcate, nu mai avem mult timp la dispoziție și aș propune să dau cuvântul mai întâi raportorului și apoi oratorilor înscriși la cuvânt și apoi uh, Invitații noștri vor răspunde tuturor. Are cuvântul mai întâi Eliza Ferreira. Mulțumesc. Nu avem mult timp la dispoziție, așa că vom încerca să răspund la câteva dintre întrebările la care cel puțin primul uh, vorbitor știe răspunsul. Mă întreb foarte direct, mă refer mai ales la primii doi uh, experți. Aveți un cod de conduită profesional în afară de a nu comite lucruri ilegale? Aveți o etică care vă impune anumite practici și care sunt acestea? Pentru că argumentul care uh, se tot avansează este legalitatea sau nelegalitatea și atât. În al doilea rând cum evaluați cum noi trebuie să înțelegem mai bine, cum clarificați practicile foarte generale, cum ar fi supraevaluarea valorii proprietății și activelor în general sau înregistrarea ca plăți a um, dobânzilor care nu sunt legate de un credit, ce faceți uh, cu uh, francizele, cu așa numitele royalties și ce faceți cu supraevaluarea sau subevaluarea transferurilor de servicii, pentru servicii în cadrul întreprinderilor, între părți ale întreprinderilor. Sau Eh, ce faceți cu declararea formală a activităților acolo unde acestea nu există? Este o practică normală? Legea o, o, o autorizează sau nu? Ce eh, punct de, care este punctul dumneavoastră de vedere? În al treilea rând, cum vă recrutați personalul și cât de departe? Și am citit în eh, CV-ul uneia dintre dumneavoastră că în trecut ați, locuit în, ați lucrat în domeniul public. Deci, de unde vă recrutați colaboratorii, cât dintre ei au lucrat um, la uh, fisc înainte sau în domeniul public. Apoi, cum calculați uh, comisioanele pentru serviciile dumneavoastră? E vorba de procente sau de sume, sume standard? O întreprindere de mică și sau mijlocie poate să vă plătească uh, comisioanele și o firmă care nu uh, are operațiuni la nivel internațional poate beneficia de serviciile dumneavoastră și care este părerea dumneavoastră în legătură cu paradisurile fiscale? Sunt o modalitate legală, normală de a intra în concurența internațională? Aveți preocupări legate de acestea? Și pentru că v-am citit documentul publicat în mai 2014 în legătură cu prioritățile consilierilor fiscali, nu am ci văzut recomandări pe care spuneți că uh, baza fiscală consolidată comună a societăților ar trebui aplicată uh, pe bază voluntară. De ce? Și de ce considerați că e important să se rezolve problema dublei impozitori, în timp ce eu nu consider că aceasta este cea mai critică problemă în momentul de față? Mulțumesc! De cuvântul Michael Toiler, celălalt raportor. Uh, uh, Mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. S-au spus lucruri importante, mai ales uh, legate de situația concurențială și de deciziile fiscale părtinitoare. Sunt lucruri care trebuie luate în considerare și examinate îndeaproape. Aș vrea să revin la unele dintre lucrurile menționate, domnule Hic, ați spus că este nevoie de soluții ceva mai radicale. Da, organizația dumneavoastră a înaintat o propunere concretă. Ne puteți împărtăși câteva dintre soluțiile radicale la care v-ați gândit deja? În al doilea rând, cea de-a doua întrebare, impozitarea unică sau unitară. Credeți că va exista o soluție impusă la nivel european, la nivelul Uniunii Europene, care să oblige companiile multinaționale să se conforme la un regulament unic? Și cum preconizați că va fi reacția companiilor în acest sens? Credeți că multe dintre acele companii au nevoie de Uniunea Europeană? În al treilea rând, problema legată de redevențe care nu ar fi impozitate în Uniunea Europeană, ci în Statele Unite. Comentatorii sau experții sunt de părere că strategia Statelor Unite de a permite companiilor americane multinaționale să acumuleze capital neimpozitabil pentru a își finanța expansiunea la nivel mondial Sugerați aici că statele europene au folosit deciziile fiscale care au folosit deciziile fiscale sunt cumva reținute în a aplica aceste impozite companiilor multinaționale, tocmai pentru a le asigura competitivitatea în relația cu ceilalți actori globali și încă două întrebări pentru toți cei participanți. Um, această, aceste strategii de evitare uh, ale companiilor, care sunt soluțiile de a le combate? Care este poziția față de impozitarea la sursă, introducerea unei impozitări la sursă? Și care pot fi excepțiile? Vă mulțumesc. Te... Eh, Mulțumesc, domnule raportor. Ai cuvântul domnul Nermaia de la PP. Mulțumesc că voi rezista tentației de a intra în amănunte. Am o întrebare mai degrabă generală. Pentru Retail Europe, dar și pentru experții companiei, mă întreb care este percepția uh, inițiativei menționate, uh, care este destul de puternică aici la Parlament, în, în, în rândul uh, companiilor, în firmelor de contabilitate, dar și uh, în rândul membrilor uh, Retail Europe. Și vreau să extind, această inițiativă ar putea fi apreciată și de firme mai mici, care ar putea fi obligate să plătească mai multe impozite. Procente. Um. Și apoi există temeri că ar apărea costuri cu privire la schimbarea sistemelor pentru a oferi o, o transparență și care ar fi beneficiile. Mulțumesc, stimate coleg, doamna Evelyn Regner, pentru SND. Mulțumesc pentru prezentare. În primul rând, mă interesează diferențele de practici în modificarea sistemelor fiscale la companiile mari. Există recomandări ale organizației tutelare, ale inspectorului, inspectorilor financiari, cum stau lucrurile în practică, de fapt. Mă interesează apoi să aflu cum arată modul dumneavoastră de lucru, având în vedere că au existat foarte multe demiteri, că au fost uh, uh demiși foarte mulți inspectori. Și aici sunt de acord cu doamna Fereira că sunt probleme în ceea ce privește numărul de personal. Altă problemă care mă preocupă, domnul Kohler, ați vorbit despre un sistem unitar pentru a fi mai competitiv. Da, așa este, dar avem nevoie de impozite pentru a sprijini educația, inovarea și toate aceste lucruri care ne fac competitivi. Deci e nevoie de aceste venituri din impozite. Legat de decizi, deciziile fiscale, pentru cetățenii europeni este important să existe o siguranță juridică. Cu cât este mai complicat codul fiscal, cu atât ne îndepărtăm de acest principiu. Și este uh, răspunderea noastră de a evita formarea unei jungle administrative în Europa. Um, acel, acea raportare pe fiecare țară poate contribui, poate aduce o contribuție valoroasă în vederea asigurării acestei siguranțe juridice care, de care au nevoie cetățenii. Mulțumesc, stimată colegă. Domnul Lucăr pentru ECR. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să vă spun că sunt nefericit că uh, avem atât de puțin timp uh, să vă oferim pentru răspunsurile la întrebările noastre. Uh, același lucru s-a referit și la s-a constatat și la primul calup de întrebări și răspunsuri. De aceea mă alătur rugăminții domnului președinte anume ca la unele uh, răspunsuri sau la unele întrebări care nu pot uh, să-și găsească răspunsul în doar câteva minute, să ne oferiți și un răspuns în scris ulterior acestei reuniuni. V-am fi foarte recunoscător pentru osteneala uh, implicită. Am câteva întrebări pe care le adresez reprezentantului Asociației eh, Consiliului Fiscal. Vreau să mă interes, eh, vreau să știu cât de des eh, au fost au făcut aceste decizii fiscale obiectul activității dumneavoastră. Deci, să zicem, în cât la sută din cazurile pentru care sunteți contractați sunt implicate aceste uh, decizii fiscale. În același timp mă interesează care este volumul de uh, cazuri care, este, care implică uh, rezolvarea problemelor legate uh, de, de, deciziile fiscale. Sau, și, și mai concret, crede, puteți identifica o tipologie a acestor cazuri? Adică sunt mai mult afectate marile companii sau mai degrabă IMM-urile eh, de aceste decizii fiscale? Sau doar eh, eh, unele persoane private? Și o a doua întrebare. Aveți în activitatea dumneavoastră indicii cu privire la uh, uh, intenția unor companii de a căuta mod premeditat să obțină avantaje fiscale în mod nelegitim. Adică uh, constatați uh, sau cât de frecvent ați constatat că a, companiile care vă angajează caută în mod premeditat să evite plata impozitelor. S-a spus că S-a spus că competiția este foarte puternică și că fiecare încearcă să se folosească de avantajele care există pe piață. Și atunci întreabă dacă, în, în ce măsură companiile sunt acelea care spun că am dori să ne interesează dacă și în ce măsură decizia fiscală ar putea fi avantajoasă, primită ar putea fi avantajoasă pentru noi. Și o a treia întrebare, dacă îmi permiteți. Cât de frecvente sunt contactele dumneavoastră în calitate de consilier fiscal cu administrațiile fiscale ale uh, statelor membre? Pentru că cu siguranță că în prelucrarea anumitor cazuri și dosare aveți nevoie uneori să consultați uh, autoritățile fiscale. Uh, ce marjă de operare aveți aici și, și care este tipul contactului uh, cu aceste autorități? Ce niveluri de discreție folosiți aici și ce oferte de comunicare au autoritățile fiscale pentru contactele pe care dumneavoastră le solicitați. Mulțumesc. la GUE. Are cuvântul acum doamna Matias din partea GUE. Mulțumesc. Întrebările mele sunt adresate tot domnului Color și domnului Butelista. Întrebările mele sunt foarte concrete, dar pentru a nu avea neînțelegere, e cuvânt folosit des pe domnul Călăr, aș dori și răspunsuri concrete. Întâi, unde are loc activitatea dumneavoastră economice? În zona offshore, unde raportează clienții activitățile sau acolo unde are loc cu adevărat activitatea economică. Altfel spus, cum e posibil ca o companie care are toată activitatea economică într-o țară, de exemplu Portugalia, unde um, vinde, face publicitate și mai departe, plătește taxe într-o altă țară și nu în țara unde își desfășoară activitatea economică. În al doilea rând, a doua întrebare este ce părere aveți despre responsabilitatea dumneavoastră etică în exploatarea aceste incorrect acestei poveri fiscale și cred că este legitim ca povara să fie pe umerii contribuabililor și deci astfel să subvenționeze activitățile clienților dumneavoastră și ale dumneavoastră? A treia întrebare este, aveți principii care sunt uh, reunite în uh, regulile dumneavoastră, de exemplu, domnul Col de la Federația Europeană pentru uh, al consilierilor fiscale, aveți valori fundamentale, cum ar fi independența, principiile pentru practicarea profesiei într-o țară străină, principiul al precauției, aveți principiul integrității, independenței, comportamentului profesional. Deci, întrebările mele sunt, faptul că companiile și clienții dumneavoastră bocați nu plătesc impozitele în țările în care au activități economice corespund valorilor dumneavoastră etice. Ce se întâmplă când clienții dumneavoastră nu respectă aceste valori fundamentale? Și ultima întrebare, considerați că faptul că membrii organizațiilor dumneavoastră spimbă, uh, um, sprijină companii pentru a plăti taxe mai mici decât lucrătorilor sau întreprinderile mici și mijlocii, se încalcă vreuna dintre valorile etice din codul dumneavoastră de conduită deontologic? Merci, Vă mulțumesc. Minunate întrebările legate de valori și vom descoperi, bineînțeles, nu doresc să anticip răspunsurile, vom descoperi că complexitatea legilor este o sursă de imoralitate și lipsă de egalitate. Deci problema nu este în uh, creierul nostru, dar noi facem legile, nu Parlamentul European face legile fiscale, dar aleșii noștri în general uh, fac legi, nu? Și acum, în numele verzilor, are cuvântul domnul președinte Filip Lomberts. Și sunt de acord cu ceea ce ați spus despre complexitatea legilor Ați spus-o foarte bine. Nederlands, meneer Koller. Eh, Cum voi vorbi olandeză, domnule Koller, dar nu, voi vorbi engleză, de fapt. Eh, Regatul Unit este unul dintre cele mai eficiente paradisuri fiscale din Europa și este o țară cunoscută pentru obiceiul cetățenilor sale de a spune lucrurile pe față. Haideți să, pun lucrurile pe fa- să spun lucrurile pe față. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Coller, poate sunt ca orice om. Nu îmi place să mă ia cineva de prost. Și dumneavoastră ați făcut-o de trei ori. Ați făcut-o spunând că nu reprezentați sectorul evitării plătirii impozitelor. Doriți să ne faceți să credem că dumneavoastră aveți obiectivul ca clienții dumneavoastră să plătească partea lor corectă de impozite? Nu sunteți plătite de, cumenți, de, de clienți ca să maximizați, ca să maximizați um, Uh, uh, impozitele pe care le plătesc. Nu! Clienții vă plătesc pentru a minimiza suma pe care o, tăiesc, uh, o plătesc în impozite. Eu asta numesc evitarea plătirii taxelor. În al doilea rând, nu doar eu, dar ne-ați luat nu doar pe noi reprezentanți, ci pe toți cetățenii europeni de proști când deloc subtil, ați argumentat împotriva rapoartelor pe țară și comunicarea lor publică. Eu, unul, am fost în linia întâi în a cere ca băncile să respecte aceste obligații de la 1 ianuarie. Ne-ați spus să nu bombardați lumea cu informații, sunt lucruri prea greu de înțeles de cetățeni. Asta ați spus, domnule Coller de parcă cetățenii nu ar putea înțelege că peste 16% din uh, impozit sau chiar 5, un impozit global de 5% pentru companiile dumneavoastră la nivel global este inacceptabil. Așa că eu v-aș, v-aș cere să lăsați asta legiuitorilor și cetățenilor să hotărească ce pot să înțeleagă și ce nu. Nu dumneavoastră, expert, trebuie să ne spuneți ce informații putem să înțelegem noi sau cetățenii. Și în al treilea rând, în, în al treilea motiv pentru care vă bateți joc de noi este să spuneți că ne-ați dat doar sfaturi de experți fără coloratură politică. Hai să fim serioși. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Color? Am spus deja acest lucru după 5 ani în serviciul public, în, la impozitele din țările de jos, ați trecut de cealaltă parte. Ați oferit consiliere clienților și în doar 5 ani ați devenit partener la Deloitte. Deci, n-am întrebări pentru dumneavoastră pentru că nu mă interesează ce aveți să ne spuneți. Mulțumesc! Merci, mon cher collègue. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Maruzic de la Neafiliați. Szanowni Państwo, deliberując bardzo... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Discutăm foarte intens uh, toate detaliile, dar uităm de anumite chestiuni de principiu, anume că sistemul fiscal este unul din elementele esențiale ale funcționării economiei și economia se bazează pe competiție. În uh, economia, uh, în Polonia am trăit experiența economiei uh, planificate în mod centralizat, unde nu există competiție. Toate activitățile comerciale au fost și încă mai sunt parțial uh, dirijate de uh, stat. Și asta în condițiile în care uh, niște societăți adevărate libere sunt în competiție unele cu altele. Numai că se întâmplă că și chiar și întreprinderile de stat să, fie, să se afle în competiție unele cu altele, apelând la regimuri fiscale diferite. Dar care dintre sistemele fiscale este mai bun? Ar trebui, într-adevăr, să ne punem serios această întrebare și să încercăm să revenim, să revenim cu un răspuns uh, definitiv. Uh, dacă în Uniunea Europeană armonizăm sistemele fiscale, atunci nu vom face altceva decât să uh, ucidem practic factorul de competitivitate care până la urmă reprezintă sufletul economiei noastre. Dacă competiția servește celui care este cel uh, servește agenților economici să devină mai competitivi, atunci trebuie să, trebuie să oferim tuturor șanse egale să participe la această uh, competiție. Atât. Așa trebuie să fie, uh, funcționeze lucrurile în Europa. Deci nu putem face altceva decât să susținem toate acele soluții care uh, susțin și promovează competiția. Toate propunerile sunt binevenite și toate propunerile trebuie să poată concura unele cu altele. Să nu uităm că nu Uniunea Europeană percepe taxele și impozitele, ci statele naționale care fac parte din Uniunea Europeană. Deci nu există niciun motiv să intervenim în competențele statelor membre, pentru că există tradiții, există soluții locale care s-au consacrat și care s-au rădăcinat. Și în același timp, nu trebuie să uităm că pentru fiecare societate Până la urmă, taxele și impozitele reprezintă un factor de costuri. Și fiecare societate încearcă să-și reducă costurile pentru a fi mai competitivă. Deci nu este de mirare că toate societățile caută să uh, facă acest lucru. Nici nu este un lucru rău în sine, pentru că uh, costurile mai reduse pentru produse reprezintă și uh, o creștere a puterii de cumpărare a consumatorilor. Și, până la urmă, asta este obiectivul principal al activității comerciale, cel puțin în viziunea mea. Așadar, credeți că ar fi mai bine să renunțăm la armonizarea regimurilor fiscale și pentru a sluji mai mult uh, eficienței economice? Thomas Mann. Domnul Thomas Mann din partea PPE. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus în mai multe rânduri că uh, uh, opinia publică are un vădit interes să, uh, să vedem rezultate ale activității de investigație fiscală. În comisia noastră ECON, în Parlamentul European, am, am tratat mai multe rapoarte privind așa numitele oaze fiscale a fost uh, multă proză și mult lirism în acele rapoarte, dar uh, statele membre uh, nu au reacționat neapărat în consecință. Trebuie să revedem așadar dacă acele lucruri care sunt invocate în aceste rapoarte, într-adevăr se adevere sau nu. Să nu uităm, eu am fost membru și în în uh, membru în comisia uh, temporară uh, CRIZ care a fost cea care a încercat să investigheze cauzele care au dus la criza economico-financiară de acum câțiva ani. Deci noi niciodată nu vom ceda, vom continua uh, această luptă și această competiție. Și Alain la măsură a spus că trebuie să existe competiție în statele membre. Da, n-am nimic împotrivă, dar trebuie să existe și transparență între competitori. Și atunci vreau să vă întreb, credeți că ar putea fi oportună o obligație de notificare Uh, pentru societăți uh, a divulga care este locul prestării serviciilor, activităților și care este locul de înregistrare? Uh, dumneavoastră, stimate colegă, mi-ați spus că dumneavoastră în calitate de olandez nu vreți să-i puneți întrebare colegul invitatului olandez. Eu îmi permit să pun o întrebare a invitatului. Cum corelați Uh, obligațiile de notificare și posibilitatea obligații, introducerea unor astfel de obligații față de um, secretul uh, profesional, respectiv secretul de afaceri. Cetățenii se așteaptă la rezultate concrete uh, din partea noastră și e foarte bine că avem această dezbatere. Mulțumesc. coleg, nous verrons efectiv. Mulțumesc. La momentul potrivit vom vedea dacă lucrările noastre vor continua până când și cum. În fine, are cuvântul doamna Annelies Dodds, de la Socialiști și Democrați, care este coraportor alături de domnul Niedermayer pentru recomandările Comisiei Econ. Mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi. Am trei întrebări. Voi încerca să fiu succintă pe cât posibil. pe cât posibil. Um, s-a vorbit des, despre disponibilitatea de a oferi răspunsuri în scris și salut acest lucru. În primul rând, aș vrea să le adresez primilor doi vorbitori o întrebare. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. În primul rând, domnului Kohler ați spus că v-ați, ați fi uh, disponibil să, vă, să ne oferiți informații suplimentare. Când s-a vorbit uh, despre uh, um, reducerile de personal uh, de la administrațiile fiscale din Europa. Un argument uh, uh menționat a, a fost că uh, foarte mulți uh, foarte mulți experți participă la această scheme de evitare a impozitelor. Dar m-ar surprinde acest lucru. De exemplu, în ceea ce privește scandalul uh, LuxLeaks, tatăl meu este expert contabil uh, și consilier fiscal, iar el îi sfătuiește pe oameni cum să-și plătească impozitele și nu cum să le evite. Uh, se vorbește de această evitare agresivă a impozitelor, dar mie mi-ar fi util să aflu mai multe lucruri despre numărul persoanelor implicate în astfel de cazuri de evitare de impozite la nivel uh, înalt. Uh, sunt uh, țări uh, mai mici care se concentrează asupra uh, acestor uh, cazuri și asupra numărului de personal din administrațiile financiare. Aș vrea să aflu mai multe lucruri. Apoi, sunt, uh, nu mi este foarte clar, poate că n-am înțeles bine când vine vorba despre uh, motivele pentru care anumite aspecte sunt prezentate, aspecte legate de activitate, activitatea contabilă a firmelor. Acum, um, um, aceste informații sunt importante și disponibile investitorilor în vederea unor decizii strategice. Dar există informații care nu sunt făcute publice. Uh, la fel ar trebui să stea lucrurile în cazul uh, deciziilor fiscale. Conform uh, raportului OCDE, um, există această recomandare. Pentru că astfel de, de informații pot fi utile investitorilor. Deci, ce mi se pare mie straniu? Când vine des, vorba despre acea uh, raportare și despre deciziile fiscale pentru multinaționale, Apoi, firmele care sunt mai transparente nu au uh, suferit din punct de vedere al competitivității. Dacă ne uităm la indexurile care există. Deci, în uh, contextul raportării pe fiecare țară, cred că există câteva confuzii când se vorbește despre aceste lucruri. În orice caz, Um, la aceste concluzii a ajuns și OCDE. S-a spus că este o problemă politică. Mm, trebuie văzut cât de repede își dorește Uniunea Europeană să progreseze în, în um, capitolul um, raportării transfrontaliere. Apoi, uh, paradisurile fiscale, desigur, aici se vorbește despre jurisdicții în care nici nu se plătesc impozite. în sud-estul Angliei, regiune pe care o reprezint eu, apar astfel de cazuri. OCDE a sugerat, a recomandat uh, intervenții la nivel politic în acest uh, context. Um, s-a spus că anumite companii um, pot pierde uh, tocmai de pe urma acestor practici neloiale. Mulțumesc! Mulțumesc, Anelize! et maintenant à nos, euh, nos invités. Euh, Dăm cuvântul acum invitațiilor noștri. Ce que je... Din păcate avem puțin timp la dispoziție, eu aș propune următorul lucru, și anume, așa cum am făcut-o în cazul invitațiilor din prima parte, să nu ezitați să ne transmiteți completările răspunsurilor sau informații în scris inclusiv și voi spune acest lucru și invitaților din prima parte, dacă doriți să dialogați între dumneavoastră sau să vă puneți întrebări sau să răspundeți unii altora, să o faceți. Și adaug că e foarte probabil ca la sfârșitul lucrărilor noastre să reluăm legătura cu dumneavoastră ca să vă cerem precizări suplimentare și pentru a avea schimburi de opinii pe baza informațiilor suplimentare din partea dumneavoastră. Dacă fiecare dintre cei trei oratori ar putea în trei minute să răspundă la principalele întrebări sau observații, ar fi foarte bine. Domnul Keller. Merci. En trois minutes, În trei minute să răspund la toate aceste întrebări și nu doar întrebări. Voi încerca general. Da, voi uh, încerca să mă refer la aspectele generale. O noțiune importantă despre care s-a vorbit și pe care uh, o înțelegem cu greutate. Uh, principiul impozitului potrivit. Care este un impozit, un quantum potrivit? Nu reiese din lege și de aceea suntem și noi reținuți în a lua poziție față de acest principiu care poate fi cuantumul potrivit dacă el nu apare în lege? Poate fi um, pre... deci pe, bă, adversarul meu uh, de pe partea cealaltă a mesei. Nu. Nu mai este în sală, deci nu pot răspunde exact. Dar nu este o scuză. Nu încerc să mă scuz. Dacă nu este stipulat acest principiu în lege, cum putem să ne raportăm noi la el? Însă ceea ce pot să vă spun legat de situațiile de ordin moral și cum au evoluat lucrurile în acest context. Există recomandări sau există acuzații că noi am uh, privat sectorul de resursele bune. Dar sunt diferențe mari între statele europene. În Olanda, țara mea, Eh, mă rog, nu vreau să insist asupra mănuntelor, pentru că eu eh, vorbesc acum din perspectiva europeană, însă în Olanda lucrurile s-au schimbat. Este invers. Eh, mai mulți oameni din sectorul industrial vin, trec la administrația publică. Este nevoie de uh, un număr suficient de inspectori fiscali pentru că trebuie să lucrăm împreună. Pentru activitatea noastră este necesar să conlucrăm cu administrațiile financiare. Dacă ele nu au uh, dacă ele nu au uh, resurse suficiente, uh, acest lucru afectează atât întreprinderile, dar și inspectorii, desigur. Apoi, este nevoie de un impozit minim? Da, a existat așa ceva până că puțin timp în urmă și s-a schimbat acest lucru. Um, um, um, a existat o firmă, o companie care a primit un, care a avut un nou un director financiar nou care a spus că acel uh, prag minim era prea jos. Este o chestiune ce ține de, de, de uh, risc. Este un un prag durabil, sunt întrebări care au sens. Se schimbă însă legislația în acest sens. Noi eh, încercăm să încercăm să-i sprijinim pe eh, clienții noștri. Însă există multe restricții, există limitări de ordin moral, există tot felul de activități ale organizațiilor europene, există și organizații naționale ale consilierilor fiscali care intervin în uh, legislație și există o serie de praguri care trebuie, la care trebuie să ne raportăm. Pragul minim îl reprezintă legislația în vigoare. Și apoi trebuie văzut de la individ la individ. Unii pur și simplu nu vor să servească anumitor ramuri ale economiei. Bun, e în regulă. Poate că alții își doresc acest lucru. Dar poate că indivizii nu își doresc anumite lucruri. Deci standardele sunt standardele etice uh, sunt diferite de la țară la țară și de la individ la individ. Sar de la un lucru la altul. Acum, uh, soluțiile radicale cerute. S-au spus foarte multe comentarii, dar nu s-au dat soluții. Este dificil, după cum știți. Soluțiile reale, soluțiile radicale sunt, de fapt, mult mai facile hai să luăm, hai să luăm cea mai uh, um, radicală soluție, să eliminăm impozitul corporativ. Cum au reacționat, cum au reacționat oamenii la o astfel de măsură? Deci, nu-mi spuneți că este o decizie politică, că este în interesul meu. Mulți dintre noi lucrează în domeniul acesta, impozitului corporativ, care este supraestimat pentru că uh, reprezintă doar o mică parte din veniturile din impozite, veniturile bugetare. Administrațiile financiare se ocupă de acest domeniu, există și regulile de conformitate și așa mai departe. Încercăm să uh, menținem sistemul, dar nu va mai putea fi posibil într-o economie globală. Este imposibil să hotărăști unde a fost adăugată TVA-ul. Ce este TVA-ul până la urmă? Și um, vine un actor interesat și spune că trebuie să ne raportăm la locul unde a fost produs uh, un anumit bun. Altul spune că trebuie să ne raportăm la locul de vânzare și așa mai departe. Deci, momentul în care uh, impunem impozite uh, unei companii, s-ar putea să impozităm de fapt doar un intermediar. Nu înțeleg logica aici. Uh, mă întreb dacă o companie plătește un impozit corporativ mai mare, atunci poate plăti salarii mai mari? Nu cred că e o logică aici. Vreți să mă uh, opresc aici? Da, vă mulțumim. Această ultimă observație este importantă. Dacă domnul Filip Lambert ar fi prezent, vă aduce un omagiu pentru că dacă evocați dispariția taxei corporatiste, ar dispărea profesiunea dumneavoastră. Dar ce clar este faptul că dacă astăzi ar trebui să inventăm de la zero impozitarea întreprinderilor pe bazele economiei secolului 21, sistemul ar fi unul foarte diferit de cel pe care l-am moștenit și care s-a născut acum 100 de ani și vedem cât de rău îmbătrânește. Și acesta e o problemă mare pentru noi. Îmi pare rău, nu pot să vă dau cuvântul mai mult, dar Dau cuvântul vecinului dumneavoastră din dreapta. Trei minute. Uh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Uh, I think I have counted. Mulțumesc, domnule președinte. ...questions Or something like that. So to this... Cred că am numărat o serie de întrebări foarte multe, nici nu știu dacă pot să răspund la toate în scris. Uh, mă voi strădui însă. Uh, noi vă stăm la dispoziție pentru ședințe și E nevoie de discuții pe marginea acestor subiecte. Deci au fost 52 de întrebări eh, de care am încercat să ne ocupăm acum. Voi încerca să mă limitez la două. Una se referă la eh, codul etic. Cred că s-a răspuns parțial la întrebare, dar am prilejul acum să spun cu mândrie că meseria de contabil este singura care are un cod etic valabil uh, la nivel internațional. Deci noi uh, recomandăm tuturor organizațiilor profesionale să respecte acest cod etic, dar uh, se poate spune și să, uh, altceva, există firme mai mici și mai mari care își actualizează normele de conduită. Și asta ne arată că lucrurile se schimbă. Am spus și mai devreme că nu ar trebui să judecăm practicile bune din trecut în lumina schimbărilor uh, valorilor de astăzi. Cred că se întâmplă cu adevărat ceva în acest domeniu. O altă întrebare și mai delicată. Um, Uh, m-am referit la excesul de informații. Și aici uh, voiam să spun că nu trebuie eliminată acea raportare țară cu țară, ci am spus că trebuie prioritizate lucrurile. În primul rând, trebuie să facem ceea ce a spus și dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să simplificăm legislația actuală. Odată ce am simplificat regulamentele, trebuie să punem în practică, să punem în aplicare, într-adevăr, un cuantum unitar al impozitului corporativ. Și atunci se va furniza, într-adevăr, uh, o informație minimă, pentru că altfel uh, comparăm mere cu pere. Și ceea ce au spus uh, reprezentanții sindicatelor. Toate informațiile accesibile trebuie prelucrate. Pentru că e ca în cazul terorismului. Dacă nimeni nu evaluează, nu uh, ia la puricat acele informații, ele uh, sunt inutile. E vorba de resurse aici, de oameni, de echipamente, de dotare și așa mai departe. Să vorbim și despre paradisurile fiscale. Aici aș face o singură recomandare. În loc să vorbim despre paradisuri fiscale, ar trebui să vorbim despre codurile fiscale păguboase. În practică, fiecare stat membru um, devine în anumite aspecte paradis fiscal pentru alt stat membru. Deci e ușor să uh, arunci uh, pisica în curtea altcuiva cred că trebuie să fim mai pragmatici la acest capitol și să ne uităm la state care cred că sunt uh, curate ca lacrima, dar care în realitate au uh, regimuri fiscale care dăunează statelor învecinate. Uh, Mulțumesc și aici. Rețin în mod deosebit ultima dumneavoastră observație pe această temă a deciziilor fiscale anumite țări sunt considerate suspecți obișnuiți, dar, de jos aspect, dar, de fapt, e foarte posibil ca uh, examinarea celor 28 de țări să arate că există mini-paradisuri cam mai peste tot. Și vom putea să le punem capăt doar dacă ne îndreptăm spre o armonizare a bazei de impozitare și spre un sistem în care concurența va avea loc între uh, nivelul de impozitare și nu modul în care se calculează baza. Are acum cuvântul uh, domnul Ravi Batiani, tot trei minute. I would say uh, it's not necessary to just look at tax. Nu e necesar să se evalueze o taxă izolat. În uh, Republica Cehă se va lansa în cadrul campaniei privind transparența fiscală și lupta împotriva corupției și, spălării de bani. Se ă, prevede, de exemplu, ca accesul la fonduri publice ă, în urma unei licitații publice să existe ă, condiția de a plăti impozitele în circunstanța respectivă și să se comunice structura companiei respective în ceea ce privește publicarea nivelurilor de impozitare, mulți membri uh, și-au făcut publice aceste niveluri în raportul anual, deci asta nu pare să fie o problemă pentru ei. În ceea ce privește transparența, Domnul Niedermayer a vorbit despre modul în care va fi, uh, vor fi primite aceste cereri solicitări de transparență de companiile multinaționale. Cred că multe companii mari se vor simți obligate să aplice aceste uh, condiții de transparență. Nu cred că vor fi uh, un nivel ridicat de opoziție la aceste solicitări. Și apoi, uh, membrii, de ce uh, membrii noștri nu fac în așa fel încât deciziile fiscale să fie competitive? Ei bine, membrii noștri au o reputație de apărat și nu doresc să o întineze. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trebuie să mulțumesc tuturor invitaților noștri și îmi cer scuze dacă nu am putut să le dăm uh, mai mult timp pentru a răspunde la toate întrebările, dar încă o dată păstrăm contactul și ne, nu ezitați să ne transmiteți răspunsuri în scris și sunt sigur că vom avea ocazia să ne revedem și uh, la alte ședințe de lucru. Uh, încheiem aici ordinea de zi, dragi colegi. Vă amintesc că următoarea noastră ședință va avea loc pe data de 5 mai să nu uitați că va fi o ședință toată ziua. Dimineața va avea loc audierile prevăzute cu participarea doamnei comisar Verstager, comisar pentru concurență și cu participarea președintelui grupului pentru codul de conduită și în prevăzut de asemenea după masa de la ora 15 la ora 18.30 să aibă loc alte audieri și o primă dezbatere pe fond în comisia noastră. Vă mulțumesc, suspend ședința. Întrerup lucrările timp de 5 minute până în timp în care membrii care nu participă la ședința coordonatorilor să părăsească sala și deci ne revedem peste 5 minute Um, va avea loc ședința coordonatorilor cu participarea biroului și coordonatorilor Comisiei Tax. Se suspendă ședința. Thank you.